Oké, okay, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Cred că putem începe acum lucrările noastre din această după-amiază. Este momentul să începem acum lucrările noastre, doamnelor și domnilor. Sper că ați mâncat bine cu toții. Sperăm că ați băut cu toții cafea și că v-ați întâlnit cu cunoștințele dumneavoastră, că ați avut discuții fructuoase și acum uh, trecem la cea de-a doua parte a conferinței noastre. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult doamnei uh, Vivanti pentru că este aici. Dumnezeu este vicepreședintă a Forumului pentru Disabilități uh, și eu sunt Adam Coșa și sunt uh, membru în Parlamentul European și sunt președintele intergrupului din Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități. Împreună cu doamna Vivanti vom uh, gestiona ședința din această după-amiază. Aș vrea să vă rog să faceți liniște, dacă se poate. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek Európa este o mare bucurie pentru mine să putem lucra la această ședință așa cum se întâmplă la fiecare din reuniunile Parlamentului European. Și de data aceasta văd că este ca la reuniunile din Parlament, trebuie să rog lumea să facă liniște și să se asculte unul pe altul, ceea ce arată că suntem cu toții egali, suntem la fel, de fapt, ne comportăm la fel. Este foarte frumos să vă văd pe toți aici, este o experiență extraordinară pentru mine să pot să lucrez cu atâtea persoane care știu să iasă dintr-o situație dificilă și să acționeze. În această după-amiază e vorba exact de acest subiect, cum ieșim din criză de data aceasta. A legjobb pillanatban kezdtük el a munkát, Acum putem să începem cu lucrările noastre într-un moment foarte propice, zic eu. Acum putem să începem cu primul vorbitor, dar aș vrea să-i dau um, timpul să se așeze. A venit domnul Svoboda. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io doamnelor și domnilor, și pentru mine este o plăcere și o onoare să coordonez această sesiune alături de președintele intergrupului Adam Coșa, după ce am purtat atât de multe bătălii împreună, am făcut atât de multe eforturi pentru persoanele cu disabilități. Nu doresc să pierdem prea mult timp, doresc doar să vă amintesc că trebuie să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție, chiar dacă înțelegem pasiunea cu care vă încerca să vă exprimați, cât mai mult. Vă amintesc faptul că a respecta timpul pe care aveți la dispoziție este și un semn de respect pentru oratorii de după dumneavoastră. Așa că, fără a mai pierde timp, dau cuvântul președintelui grupului parlamentar al socialiștilor și democraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda. Grație, mili, grație. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au uh, organizat această reuniune extrem de importantă. E o problemă cu interpretarea? Aha, the subtitles seem not to work. Nu funcționează subtitrarea.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 So, I guess. So I think we can, we can proceed. Bun, cred că acum putem uh, să începem. Din nou, așadar, dragi colegi, mă bucur foarte mult că sunteți aici și vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la organizarea acestei conferințe atât de importante. E nevoie de foarte, multe angaj, foarte mult angajament și de foarte multe eforturi pentru a organiza această conferință și mă bucur că sunteți aici. Uniunea Europeană este o uniune a incluziunii care trebuie să dea o șansă tuturor, cel puțin așa ar trebui să fie în practică. O uniune care să includă pe toată lumea. Articolul 26 din Carta Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale prevede că dreptul fiecarei persoane cu disabilități trebuie să fie respectat, persoanele trebuie să beneficieze de măsuri care să le asigure independența și integrarea socială și ocupațională și participarea la viața comunității. Am încheiat citatul. Aceasta înseamnă că persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca orice cetățean, dar pentru a putea garanta aceste drepturi, Uniunea Europeană recun- a, recunoaște că trebuie să acorde foarte multă atenție unor uh, puncte importante care țin de nevoile persoanelor cu dizabilități. Bineînțeles că Uniunea Europeană nu este numai un titlu măreț, ci statele membre, comunitățile locale, autoritățile regionale și locale compun, de fapt, Uniunea Europeană și cu toții trebuie să respecte nevoile specifice ale persoanelor cu handicap. Iată, acesta este obiectivul principal. Uniunea Europeană ar trebui să garanteze rolul cetățenilor care au aceste dizabilități să poată să controleze viața lor, să poată să participe la viața socială, indiferent dacă au sau nu dizabilități. Știu, dragi colegi, că în perioade de criză, și suntem în al cincelea an de criză economică majoră, cei mai vulnerabili în societatea noastră sunt cei care simt uh, cel mai puternic uh, efectele austerității. Persoanele cu dizabilități sunt dependente adesea de alocațiile de stat sau de subvenții și sunt cei care sunt afectați cel mai puternic. Și cei cu dizabilități sunt cei care, în primul rând, trebuie să suporte situații pentru că, pe care nu le-au creat și protejarea persoanelor cu dizabilități este cu atât mai importantă într-un uh, moment de criză. Grupul meu, dar și cel al altor colegi din Parlamentul European, încearcă să lupte împotriva măsurilor prea stricte de austeritate și facem acest lucru pentru că știm că presiunea uh, celor care sunt extrem de uh, neajutorați în această situație este extrem de urgentă. Și cu toate convențiile pe care le avem, Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități și așa mai departe, este foarte important nu numai să citim această convenție, ci să o implementăm. Și este momentul ca Uniunea Europeană să implementeze Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe care a ratificat-o o carte care prevede drepturile fundamentale, precum viața în comunitate și educația inclusivă, sunt de asemenea foarte importante. Și trebuie să încetăm să credem că avem de-a face numai cu o criză financiară, ci avem și de-a face cu o criză a socială și a drepturilor omului. Avem uh, nevoie de soluții pentru deficitele publice, dar trebuie să încercăm să ținem cont în aceste soluții că sunt milioane de oameni, de fapt, în spatele acestor cifre și procente, care sunt uh, cei mai afectați de măsurile guvernamentale de austeritate. Mai ales, după cum spuneam, cei uh, mai vulnerabili, cei mai dezavantajați sunt cei care suferă cel mai mult. Dragi colegi, stimați, uh, stimate doamne, stimați domni, Aș vrea să închei această prezentare cu experiența mea personală. Am fost responsabil în orașul Viena pentru planificare urbană, urbanism și dezvoltare urbană în general. Am fost de asemenea foarte activ în domeniul sănătății publice și am foarte mulți uh, prieteni la ONG-uri, de exemplu, care luptă pentru drepturile și uh, șansele persoanelor cu dizabilități. Pentru mine, aceste documente nu sunt doar un statement politic, ci experiența pe care am avut-o la locul meu de muncă în Viena, în care am încercat să îmbunătățim condițiile de viață a persoanelor cu dizabilități, această experiență m-a, învățat foarte mult. Sigur că nu am făcut destul, niciodată nu e destul. Trebuie să încercăm să avem însă această abordare de incluziune care să ofere o șansă tuturor, nu numai în declarații retorice, ci și în realitate. Și înainte să închei, pentru că câteodată uiți cel mai important lucru pe care vrei să-l spui, este extrem de important că dumneavoastră sunteți aici, este important pentru noi că dumneavoastră ne amintiți de nevoile dumneavoastră și de nevoia noastră de a vă ajuta pe dumneavoastră care aveți nevoie de ajutor. Despre aceasta este vorba în politică, e vorba de a-i ajuta pe cei care au nevoie. Câteodată politica îi ajută și pe cei care nu au nevoie, dar nu acesta este scopul ei. Trebuie mai degrabă să țintim la cei care au nevoie cu adevărat. Și cred că nu e vorba de o problemă de bani. Dacă aud că, de exemplu, cineva care nu este din grupul meu politic în, uh, încearcă, de exemplu, în guvernul britanic să nu taxeze companiile foarte mari, Mă întreb dacă acea impozitare, dacă ar merge în favoarea persoanelor cu dizabilități, n-ar fi un lucru foarte bun. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Îmi cer scuze că nu am venit de la început, am avut foarte multe alte lucruri de făcut. Aceasta a fost însă un lucru care mm, mi-a fost extrem de important să fiu aici și mulțumesc tuturor celor care au organizat această conferință. Invito ora il Presidente. Acum dau cuvântul președintelui, președintelui Forumului European pentru Disabilități uh, pentru a face o mici comentarii la discursul pe care tocmai l-am ascultat. Thank you. I, I know we are, uh... Mulțumesc. Știu că suntem deja în întârziere și știu că președintele nostru, uh, domnul președinte va trebui să, pără, să ne părăsească, așa că aș spune că este foarte important faptul că grupurile politice din Parlament se unesc, să spunem așa, pentru a promova drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru că acestea să fie mai vizibile, punându-le pe ordinea de zi a Parlamentului și a Uniunii Europene în general. L-am uh, informat pe domnul președinte, deci v-am spus mai devreme, și anume că Formul uh, European pentru Persoanele cu Dizabilități va adresa o scrisoare uh, liderilor politici, grupurilor politice din Parlamentul European pentru a invita la forumul persoanelor cu dizabilități pentru a deveni părți la rezoluția pe care o discutăm astăzi, să vedem dacă, cu sprijinul dumneavoastră, acesta va putea fi aplicată în toate instituțiile Uniunii Europene și, bineînțeles, în Parlament, aceste lucruri pe care le-am discutat noi astăzi. Ați spus dumneavoastră acum și domnul președinte al Parlamentului a spus în această dimineață, au spus-o și alții, că persoanele cu dizabilități plătesc prețul unei crize pentru care nu sunt responsabili. Și măsurile de, de austeritate, am spus eu, sunt încălcări directe ale drepturilor din um, Carta ONU pentru persoanele cu disabilități. într-o perioadă în care credibilitatea sistemului politic, a sistemului democratic din Europa se confruntă cu dificultăți mari, este important ca, cel puțin în acest domeniu, să trecem de la vorbe la fapte. Vă mulțumesc foarte mult. Am observat implicarea dumneavoastră nu numai astăzi, ci de-a lungul întregii dumneavoastră prezențe la Parlament. Vă mulțumesc foarte mult! Köszönöm szép. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului președinte al forumului pentru observațiile legate de discursul președintelui grupului socialiștilor și democraților. Este o plăcere pentru mine să urez bun venit aici vicepreședintei grupului PPE din Parlamentul European, doamna Votman Kohl. Aș dori să o rog să ne vorbească timp de 10 minute despre subiectele discutate astăzi aici în Parlamentul European. Thank. Aș dori doar să am o reacție pozitivă la ce spunea domnul, doamna Van de Castani Sigur că o facem și doamnă, stimat doamna Col, cu care cooperez foarte strâns pe multe teme. Sunt de acord că uh, liderii de grup vor prelua această inițiativă și așteptăm cu nerăbdare uh, întrevederea cu dumneavoastră pentru a discuta în termeni concreți care sunt măsurile pe care le putem uh, adopta pentru persoanele cu dirabilități. Mulțumesc încă o dată și dau cuvântul doamnei Vorman Col. Mulțumesc, Hannes, și mulțumesc uh, uh și colegului uh, Coșa Domnule președinte, domnul președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, accesibilitatea nu reprezintă o chestiune abstractă, ci e un aspect care îi vizează pe unul din șase din cetățenii noștri o chestiune la care ne-am referit deja în această dimineață. Există 80 de milioane de europeni care au o formă de uh, dizabilitate și dacă uh, ne gândim și la populația în vârstă, această cifră este și mai mare unul din trei europeni cu vârsta mai mare de 75 de ani se confruntă cu o dizabilitate care îi împiedică într-o anumită măsură să aibă o viață normală și aceste cifre probabil că vor vor crește. Mă întreb dacă microfonul funcționează bine. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru că credeam că nu funcționează. Unul dintre trei europeni, unul dintre europeni cu vârsta mai mare de 75 de ani se confruntă cu dizabilități și având în vedere că populația uh, noastră uh, devine tot mai uh, îmbătrânește tot mai mult, această cifră va crește, ceea ce înseamnă două lucruri. Prima concluzie este evidentă, e vorba de calitatea vieții pentru persoanele vizate. Și noi, uh, reprezentanții ai societății, avem o răspundere, respectiv trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Dar la fel de important este faptul că acești cetățeni nu își pot aduce contribuția pe deplin, deplin la viața societății noastre, ceea ce reprezintă un potențial pierdut pentru noi toți. Și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să fac o analogie. Timp de 20 de ani, miezul integrării europene a fost piața unică cu cele patru libertăți fundamentale. Libertatea de circulație, uh, libertatea serviciilor, libertatea capitalurilor și libera circulație a persoanelor pe baza valorilor europene, uh, echitate socială, respect și uh, tratament egal. Comisia Europeană, cu directivele și regulamentele sale, Curtea Europeană de Justiție, cu hotărârile sale și Parlamentul European, prin rapoartele sale, Uh, care îi reprezintă pe cetățenii europeni, cu toții am încercat să acoperim lacunele și să depășim uh, blocajele de pe piața internă. Și aici aș dori să mă refer la toate obstacolele netarifare care încă persistă, de exemplu recunoașterea reciprocă a diplomelor și a calificărilor, recunoașterea reciprocă a normelor și a produselor. Și pentru a reveni la analogia mea, accesibilitatea rămâne cel mai important obstacol netarifar pentru milioane de persoane care nu pot să lucreze și deci nu pot să-și aducă contribuția și nici să beneficieze de pe urma uh, existenței pieței unice și care nu, uh, nici măcar nu pot să participe la viața societății noastre. Uh, tot ce am făcut pentru bunuri, servicii și capitaluri, uh, nu am, uh, toate aceste înfăptuiri nu le-am făcut și pentru cetățenii noștri și trebuie să depunem eforturi sporite în acest sens. Sunt convinsă că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți. Noi, familia PPE, familia Uh, partidelor uh, populare europene, noi considerăm că uh, libera circulație a persoanelor reprezintă unul dintre principiile cele mai importante ale Uniunii Europene. Platforma noastră, manifestul pe care l-am adoptat în urmă cu câteva luni în România, este foarte clar în acest sens și citez. Trebuie să acționăm împreună pentru a Uh, promova o uh, piață a muncii funcțională care să ducă la ocupare, la oportunități de angajare și, și mai important, care să promoveze niveluri mai ridicate de participare, uh, participare la piața muncii, în rândul tinerilor, în rândul persoanelor în vârstă, în rândul femeilor și a migranților și în rândul persoanelor cu, uh, cu dizabilități. În grupul uh, Popular European, de la uh, Parlamentul European, avem uh, colegi foarte implicați, care, uh, foarte activi, care se confruntă cu problema dizabilității personal. Aș dori să-l felicit acum pe domnul Coșa, care este așezat la prezidiu. Domnul Coșa împreună cu alți colegi ne ajută în activitatea noastră parlamentară zilnică pentru a nu pierde din vedere problemele persoanelor cu dizabilități și aceasta pe dosare foarte foarte, foarte concrete. Însă, la fel de importantă, uh, mai important mi se pare faptul că considerăm în general că trebuie ca o referință foarte clară la drepturile persoanelor cu dizabilități să figureze în uh, strategia Uniunii Europeană 2020. E vorba de strategia Uniunii Europene pentru faptul în ca, felul în care noi, Uniunea Europeană, dorim să obținem obiectivul de um, ocupare și de creștere pentru cetățenii noștri. Ar trebui să fie o strategie uh, care să includă pe toată lumea. În ceea ce privește problema dizabilității în special și uh, abordarea dizabilităților, Parlamentul European, din fericire, are o poziție unanimă și Așa cum uh, domnul Varda Castani s-a spus, cred că este foarte important să strângem rândurile în Parlamentul European, dar și să uh, ne apropiem de uh, societatea civilă, de ONG-uri, de dumneavoastră pentru, până la urmă, pentru că împreună putem cu adevărat să facem un efort important. Noi, Parlamentul European, în rezoluția noastră am subliniat că e nevoie de politici de formare pe de tot parcursul vieții, mai multă sociune, um, incluziune socială. De asemenea, o vârstă mai flexibilă de pensionare, astfel încât să permitem celor care vor să rămână în câmpul muncii să o facă. Și de asemenea, în avizul nostru trebuie să spunem că potențialul de ocupare al tuturor Uh, cetățenilor și mai ales a persoanelor cu uh, dizabilități este prea des uh, neglijat. Accesibilitatea trebuie să rămână norma să fie norma. Și aceasta nu numai în economia noastră, ci la toate nivelurile societății noastre. Să luăm un exemplu. Dacă mergi într-un hotel, oriunde în Europa, nu îți uh, pui întrebarea dacă apa de la uh, robinet este fierbinte sau rece sau dacă există o cadă de baie în, uh, în camera de la hotel. Uh, sunt lucruri evidente, dar din păcate nu toate hotelurile sunt uh, accesibile pentru persoanele cu uh, dizabilități. La fel, într-o, într-o școală, într-o universitate, într-o gară, într-o stație de autobuz, nu toate aceste instituții sau aceste locuri sunt accesibile. Consecința acestui fapt o reprezintă excluziune socială. E o situație pe care nu o putem tolera permitem sau tolerăm situația ca persoanele ca dizabil, cu dizabilități să aibă uh, salarii mai mici decât uh, persoanele normale și o, o situație de netolerat. Și de aceea este foarte important ca investițiile noastre viitoare, chiar de la început, să uh, vorbim de norme, de standarde care vizează accesibilitatea. Și aici uh, nivelul european are un rol foarte important de jucat trebuie să uh, inventăm norme, standarde europene, pentru că dacă nu uh, vom ajunge la o fărâmițare a pieței, pentru că statele membre uh, își uh, uh introduc propriile norme, care adesea nu sunt compatibile între ele. Și <clears throat> uh, tot legiferarea la nivel european are avantajul de a face că serviciile și bunurile sunt mai ieftine datorită economiilor la scară largă. Companiile, firmele, Uh, sunt uh, actori economici uh, foarte raționali și dacă ar avea o piață europeană la dispoziție, probabil că ar fi incitate să vină cu produse inovatoare de pe urma cărora cu toții puteți profita. Și de aceea cred că această, acest act european privind accesibilitatea care a fost propus e abordarea cea mai bună. Avem nevoie de reguli comune și de o abordare uh, unitară. Și nu cred că ar trebui să fie o uh, măsură care să fie benevolă sau voluntară, trebuie să fie obligatorie. Dacă ne uităm la experiența americană, uh, cetățenii americani uh, din 1990 uh, au uh, avut acest act al cetățenilor cu dizabilități, ne dăm seama că avem de câștigat, pentru că companiile care fac, vor, vor să facă investiții viitoare au certitudine juridică și astfel legislația existentă poate fi și ea alineată la acest act și un astfel de fenomen ar putea să fie reprodus și în Europeană. Doamnelor și domnilor, timp de 60 de ani Uniunea Europeană Europeană a fost o zonă de pace, prosperitate și de libertate pentru milioane de cetățeni. Acum trecem prin momente de criză, dar dacă ne uităm uh, în uh, urmă, în trecut, ne dăm seama că suntem un adevărat uh, uh o emblema succesului. Și am arătat că țările pot uh, coopera și pot conviețui pașnic uh, pentru un obiectiv comun și cred cu tărie că avem puterea de a folosi criza în avantajul nostru și uh, pentru a genera creștere economică. Dar o putem face doar dacă cooperăm. Și până la urmă miza nu este doar uh, de ordin economic, economic, nu e doar ocupare locuri de muncă, dar ceea ce este și mai important pentru noi e noi care am uh, primit premiul uh, uh, Nobel e că se recunoaște tot ce am obținut în acest domeniu al libertății și al, al păcii. Și cred că trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Încă nu am făcut suficient nu uh, ne-am uh, asigurat că incluziunea și accesibilitatea pentru cetățenii cu dizabilități și pentru cetățenii în vârstă nu, au de, nu a devenit încă o normă. Sper că uh, tot ce facem astăzi reprezintă un pas, un prim pas, dar un pas decisiv și în acest domeniu. Europa ar trebui să devină un pionier la nivel mondial și un model pentru uh, toată lumea. Încă nu am ajuns aici, însă vă puteți uh, bucura de sprijinul sau vă puteți baza pe sprijinul Partidului Popular European uh, în atingerea acestui obiectiv. Vă mulțumesc și mult succes! Köszönöm alelnök asszonynak a hozzászólást. Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră și pentru, fel, pentru că ați respectat timpul care v-a fost repartizat. Dau acum cuvântul președintelui forumului persoanelor cu dizabilități. And we have list- Am ascultat cu toții o prezentare foarte exactă a modului în în care ar trebui să arate accesibilitatea. Am ascultat-o pe doamna vicepreședinte vorbind despre modul în care ar trebui să fie obligatoriu um, actul uh, pentru uh, accesibilitatea la nivel european. Suntem de acord că trebuie să fim uniți. În 2013, Trebuie să încheiem anumite lucruri importante, regulamentele privind fondurile structurale și altele legate de ajutoarele externe. Aici, drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie incluse și respectate. Parlamentul European va trebui să discute de asemenea de propuneri legislative făcute de comisie pe 3 decembrie în legătură cu accesibilitatea. Vom căuta să obținem sprijinul Parlamentului, un sprijin cât mai larg și cât mai eficient pentru a acoperi toate site-urile web care oferă servicii publicului, populației, bineînțeles uh, Actul european pentru accesibilitate va fi propus la jumătatea anului. Avem multe de făcut împreună, vă mulțumim foarte mult și vă spunem și dumneavoastră ce am spus antevorbitorului dumneavoastră și anume că vom trimite o scrisoare tuturor liderilor grupurilor politice din Parlament o invitație de a se reuni cu mișcarea persoanelor cu dizabilități pentru a trece de la vorbe la fapte. În această perioadă dificilă prin care trecem, în care voci ca cea dumneavoastră sunt atât de importante pentru a sprijini munca noastră, pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități și celor ale familiilor lor din întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie. Ehm. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Ines Cristina Zuber, vicepreședinte al Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale din Parlament. Mulțumesc voi vorbi în spaniolă. Pentru că nu este interpretare din portugheză. Este o discriminare, dar voi face tot ce îmi va sta în putere. În primul rând, aș dori să, organ- să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment, un eveniment deosebit de important și aș dori să subliniez anumite lucruri. Care, lucruri care nu sunt legate doar de munca mea, ci și de țara mea. Știți că țara mea este foarte afectată de criză. Consecințele au fost simțite la nivel orizontal în toate sectoarele societății, dar persoanele cu handicap persoanele cu dizabilități simt și mai mult aceste consecințe. Acum un an, Comisia mea pentru Ocupare și Afaceri Sociale a adoptat uh, un raport al colegului meu, Coșa, care evoca importanța politicilor de autoritate și um, repercusiunile acestora asupra persoanelor cu dizabilități. Se spunea acolo că persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie victime ale acestei austerități. Din păcate, viziunea mea este mai pesimistă decât aceste cuvinte frumoase. Eu cred că deja criza afectează mult persoanele cu dizabilități. În viața de zi cu zi, uh, criza lovește din plin persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, îi afectează pe lucrători, dar mai ales pe lucrătorii cu dizabilități. Aceasta e realitatea. Dacă șomajul în general a crescut, cei care deja într-o situație obișnuită au mai multe dificultăți pentru a găsi un loc de lucru, au acum și mai multe uh, dificultăți. Dacă scad salariile, scad și salariile persoanelor cu dizabilități. Toate aceste lucruri sunt strâns legate. Nu putem vorbi despre realități izolate. Din păcate, există o legătură strânsă între instrumentele formale, cum este Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și realitatea și uh, realitatea de, pe, de zi cu zi. Din păcate, s-a creat un vid, s-a rupt această legătură. De ce? Ei bine, eu cred că este un pas înapoi important în civilizația noastră, pentru că înlocuim drept, conceptul drepturilor persoanelor cu dizabilități drepturi care trebuie să fie garantate de stat, le înlocuim cu o filozofie de asistență socială caritativă. Pentru noi este un pas înapoi al societății, o pierdere de demnitate de către persoanele cu dizabilități. Pentru a demonstra această teorie, um, trebuie să înțelegem un lucru. Cred că injustițiile, uh, um, lipsa de justiție socială este din ce în ce mai mare. Um, societatea nu va putea să includă mai bine pe acești cetățeni în situații de criză, din potrivă. Vă voi da câteva exemple de ce se întâmplă în țara mea pentru a vă arăta cât de mult pot fi afectate persoanele cu dizabilități. De exemplu, în bugetele pentru servicii publice. Guvernul uh, a redus aceste bugete și uh, s-a hotărât să se reevalueze clasificarea uh, Uh, dizabilităților, s-a evoluat procentul de handicap, uh, diminuând uh, acest procent pentru a justifica reducerile um, în bugetul pentru aceste persoane. Iată, pensiile, pe de altă parte și alocațiile pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care au suferit accidente de muncă, au scăzut. Majoritatea acestor persoane deja înainte primeau mai puțin de 407 euro pe lună. Astăzi primesc și mai puțin. Deci calitatea vieților s-a înrăutățit mult din cauza situației actuale. Un alt exemplu, au crescut impozitele. Această creștere a impozitelor afectează și persoanele cu dizabilități au uh, scăzut prestațiile sociale, serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități. Deci, iată, reduceri bugetare, măsuri de austeritate, dar trebuie să vorbim și despre faptul că nu se mai sprijină financiar lucrările științifice, cele literare. Austeritatea uh, e peste tot. Bugetele pentru interpretarea de limbaj mimico-verbal au scăzut. Bugetul pentru accesibilitate în uh, clădirile publice a scăzut. În fiecare zi, incluziunea persoanelor cu handicap pierde teren din cauza reducerilor bugetare din politicile sociale în general. Aceste măsuri vor afecta um, în continuare pe viitor persoanele cu dizabilități. Deci astăzi nu contribuim la respectarea, la aplicarea Convenției ONU. Îmi pare rău că sunt atât de sinceră, dar Uh, trebuie să ne dăm seama că există contradicții între vorbe și fapte. Va trebui să realizăm programe inclusive, să încurajăm programe care să încurajeze participarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Într-adevăr, dacă nu există modificări globale ale politicilor, aceste diferențe mari dintre drepturile garantate de convenție și realitatea socială nu va face decât să crească. Și situația nu se va putea schimba dacă nu vom schimba modul în care facem politică în general. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Acum dau cuvântul lui Alain Faure um, membru al Comitetului Executiv al Forumului Persoanelor cu Dizabilități, pentru un scurt comentariu. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, din această dimineață am tot spus de multe ori că criza economică este din ce în ce mai mult o criză a drepturilor omului. În același timp, Uniunea Europeană și statele membre au încheiat un pact puternic cu persoanele cu handicap prin semnarea și ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Așadar, cum putem să facem pentru a încerca să aplicăm această convenție în practică? Pentru a combate criza, trebuie să încercăm să folosim resursele financiare ale Uniunii Europene mai bine, în primul rând. Înainte de orice, instituțiile europene trebuie să adopte un cadru financiar multianual puternic cu investiții sociale solide pentru a încerca să combată criza economică și socială cu care ne confruntăm, trebuie să încerce să aloce o sumă suficientă de fonduri structurale și să încerce să garanteze accesul tuturor la ele. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că fondurile viitoare structurale vor finanța accesibilizarea facilităților și a persoanelor uh, cu handicap pentru ca acestea să poată participa la proiecte de structură, de infra, infrastructură și uh, să poată participa la această rețea. De asemenea, trebuie să colectăm datele necesare pentru a obține informații despre grupele sociale, grupurile sociale existente care trebuie protejate în criză și pentru a avea soluții personalizate. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte un program de investiții sociale care să se bazeze pe drepturile omului și pe non-discriminare și care astfel să răspundă nevoilor uh, prevăzute și în Convenția ONU. De aceea, accesul la programele de investiție pe termen lung uh, și la politicile sociale sunt necesare pentru a putea avea o politică mai inclusivă și mai prosperă. Trebuie să se susțină protecțiile sociale minime elaborate de către Organizația Internațională a Muncii, care definește obligații fundamentale în domeniul drepturilor omului, incluzând și un acces uh, suficient uh, la infrastructurile de bază, cum ar fi apa, servicii de sănătate, educație și la serviciile necesare persoanelor cu handicap, care sunt primele expuse la sărăcie, mai mult decât persoanele care nu au un handicap un venit minim de asemenea și un serviciu de uh, ajutorare pentru uh, sănătatea publică ar fi de asemenea necesare. Echitatea trebuie să fie principiul de bază pentru realizarea acestor drepturi ale persoanelor cu handicap. Stimați uh, colegi, părinții, organizațiile de persoane cu dizabilități, toți reprezentanții acestor probleme, avem o obligație care revine din drepturile omului și din Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Stimați deputeți europeni, stimați uh, decidenți europene, aveți o responsabilitate enormă. Punerea în aplicare a acestei convenții pentru a evita o criză a drepturilor omului. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen a kiegészítő. Mulțumesc foarte mult pentru completarea dumneavoastră. Și acum aș vrea să închei prima parte a reuniunii noastre și acum uh, delegații din sală pot lua cuvântul. Înainte însă să începem cu această parte a plenarei noastre, aș dori să spun și eu câte ceva în completare. Aș dori, în primul rând, să vă expun cum uh, a procedat grupul nostru de lucru, intergrupul pentru dizabilități, pentru a implementa mai bine principiile care trebuie să stea la baza legislației pe care o elaborăm, pentru a putea garanta participarea persoanelor cu dizabilități la aceste proiecte. Și eu sunt uh, afectat direct și eu sunt o persoană cu dizabilități care este confruntată zilnic cu piericile în calea acestor probleme, cu dificultățile pe care le au persoanele cu dizabilități. Și cred că persoanele care doresc uh, cu adevărat pot contribui la o legislație mai bună care să garanteze accesibil, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Vreau să-i dau cuvântul domnului Olsen acum, care este membru în comitetul executiv al EDF. Vă rog. Uh, Eric Olsen. Așteptându-l pe Eric Olsen, membru în Comitetul Executiv al Fondului pentru Dizabilități, aș vrea să vorbesc în calitatea mea de vicepreședinte și să spun câteva cuvinte despre acest subiect extrem de important, care este ieșirea din criză și ce semnifică această ieșire din criză, cum ar putea fi pusă în aplicare fără a continua această încălcare și a, și a neconsiderarea drepturilor persoanelor cu dizabilități care s-a întâmplat uh, până astăzi, așa cum au recunoscut-o așa cum a recunoscut-o și Convenția Națiunilor uh, Unite. Este evident că o ieșire din criză cere o schimbare de mentalitate și de atitudine față de persoanele care au dizabilități pentru a putea valoriza bogăția pe care o reprezintă, de exemplu, tinerii și copiii care au dizabilități în societatea noastră în general. Este nevoie însă și de investiții concrete, este nevoie și de un efort uh, considerabil pentru că dependența și dizabilitatea pe care o creăm suplimentară dacă nu combatem acum aceste probleme, dacă nu răspundem nevoilor de protejare a acestor persoane, vor fi mult mai uh, mari și vor, va avea consecințe pe generațiile viitoare. Iată de ce calea de ieșire din criză nu poate trece decât printr-o participare a tuturor persoanelor cu dizabilități la societatea noastră și nu poate decât să treacă prin uh, implicarea organizațiilor care reprezintă aceste persoane la gestiunea, la politicile care se creează pentru a construi un viitor în care nimeni să nu rămână pe din afară, să nu fie uitat sau abandonat. Nu vreau să mai pierd timpul cu alte considerente, aș vrea doar să dau drumul la dezbatere dezbaterea din plenara noastră și prima persoană pe care o am aici pe agenda este domnul Eric Olsen, căruia îi dau cuvântul, dar nu este în sală, deci trebuie să trecem. Ne scuzați dacă facem o schimbare spontană în program, pentru că există persoane care trebuie să plece mai devreme și de aceea o să-i dau cuvântul atunci uh, domnului Pirco Malamaki, care este secretar general al Federației Finlandeze a persoanelor cu dizabilități, care va apoi, și apoi voi da cuvântul uh, unui reprezentant al Ungariei. Eh, vi chiedo, anche eh, quando parlate di alzare... Vă rog de asemenea să ridicați mâna când vreți să vorbiți pentru ca să vă putem vedea și să vă notăm și să vă și filmăm. în numele forumului uh, finlandez pentru persoanele cu dizabilități, aș dori să răspund la întrebarea cum am putea ieși din criză. În această dimineață am vorbit despre faptul că e nevoie de un act uh, european mai puternic privind uh, accesibilitatea și din experiența noastră din Finlanda am observat că elanul european legislația europeană va exercita presiune la nivel uh, național și va rezulta într-o schimbare a legislației naționale și uh, va duce și la o schimbare de mentalitate și de uh, activitate și va duce uh, la un adevărat dialog cu mișcarea privind uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. Deci credem că un astfel de act european privind accesibilitatea va împlini speranțele pe care uh, le punem într-un astfel de act. În al doilea rând, și tot din experiența națională, am dorit să evidențiem și faptul că Convenția Europeană, Convenția ONU, ce scuze, și punerea sa în aplicare reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente care să ne permită să ieșim din criză. Pentru că această convenție reprezintă o bază comună pentru crearea unei Europe în care persoanele cu tot, toate tipurile de dizabilități își pot uh, aduce contribuția la societate. Pot participa la uh, viața activă în câmpul muncii și pot fi cu adevărat uh, consumatori pe piața unică. Deci acum că încercăm să găsim modul de a din criză, putem să ne întoarcem la promisiunile și potențialul pe care reprezintă Convenția ONU. Și cu tristețe trebuie să spun că țara mea încă se află în proces de ratificare și sperăm ca, sperăm ca uh, acest proces să se încheie cât mai repede cu putință. Și în, în fine, uh, în ce privește legislația uh, europeană privind nediscriminarea. Această mișcare privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost foarte puternică. Ne-am uh, am încercat să găsim un mod european pentru a pune în aplicare cadrul existent privind discriminarea. Și așteptăm cu nerăbdare să constatăm o îmbunătățire și o extindere a uh, acestui cadru existent. Pentru că mm, aceasta ne lipsește în țări precum uh, țara mea, în care progresele legislative sunt uh, încetinite în mod considerabil și motivul care uh, este invocat de fiecare dată îl reprezintă criza. Însă cred că răspunsul, reacția la criză uh, e identic cu cel din convenție. Nimic despre noi fără noi. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul Agnes Covaș, nu știu dacă am spus bine numele, și Christos, uh, îl rog pe Cristos să nască, să, să se pregătească. De pozitív változások indultak el az első magyar esélyegyenlőséget biztosító jogszabály hatására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 am uh, asistat la tăieri ale bugetelor uh, uh, de stat și am constatat regresiuni și în alte domenii. Dacă ne uităm la alocațiile acordate persoanelor cu dizabilități, constatăm că foarte multe au fost ori eliminate, ori reduse. Și resursele care îi vizau pe persoanele cu dizabilități pentru uh, angajare ne dăm seama că uh, nivelul uh, de ocupare în rândul persoanelor cu dizabilități a scăzut foarte mult. Uh, de asemenea, uh, contractele sunt uh, încheiate pe durată foarte scurtă, mai puțin de trei luni. Și deci, cred că uh, trebuie să găsim, uh, să dăm dovadă de spirit de inovare și să găsim soluții inovatoare la fața locului. Și cred că avem de-a face cu un sistem mult prea complex. De asemenea, trebuie să se asiste alocații de reabilitare în domeniul ocupării, pentru că problema nu e, sau nu vorbim de acordare de pomană sau uh, uh cecuri în alb acestor persoane, ci dorim să îi ajutăm pe acești oameni să uh, participe la o concurență echitabilă pe piața muncii și să astfel să-și uh, uh obțină locuri de muncă. Uh, Uh, și aceasta pentru că e în interesul tuturor. Cred că a sosit uh, momentul să trecem de la vorbe la fapte, să obținem rezultate concrete, pentru că toate acestea sunt în interesul nostru al tuturor. Grazie. Eh, ora eh, la parola e a Cristos. Mulțumesc. Are cuvântul acum Christos Masters din Consiliul eh, pentru Disabilități din Grecia, secretar general, și îl rog pe Václav Claja de la Consiliul pentru Dizabilități din Republica Ceha să se pregătească. Este următorul. Cristos Nasta, să are cuvântul. Chiria Proedre. Chiria Proedre. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al EDF, doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor, uh, țara mea, Grecia, trece prin cea mai gravă criză economică de la al doilea război mondial încoace. Și cei care ar trebui să se bucure cel mai mult de protecție, uh, mă gândesc la persoanele cu handicap, mai ales uh, într-o țară în care uh, se fac foarte multe promisiuni, ei bine, toate aceste persoane, sunt lăsate în, în voia sorții și putem spune că am uh, devenit uh, o adevărată, uh, suntem la cheremul deciziilor troicii, pentru că totul se prăbușește. Asta este ce am constatat în ultimii ani. Toate programele de acordare de asistență, toate structurile de, de, de încadrare a persoanelor cu dizabilități, toate aceste structuri dispar situația a devenit uh, cu adevărat infernală și nu mai poate fi tolerată. Și întrebarea pe care ar trebui să uh, ne punem și pe care și-o pun toate persoanele cu handicap uh, este încotro ne îndreptăm. Spre ce formă de eutanasie suntem împinși? Mă întreb ce se va întâmpla. Mă întreb dacă Uh, dacă nu mai au de mâncare și nu mai au o casă, un acoperiș deasupra capului, mă întreb dacă toate aceste persoane vor uh, coborâ în stradă și vor protesta. Mă întreb care sunt instrumentele pe care le putem folosi într-o astfel de situație. În primul rând, uh, Convenția ONU și apoi protocolul provizoriu care a fost încheiat între țara mea și Uniunea Europeană. Uh, recurs, recurgem la instituțiile europene pentru a solicita punerea în aplicare a tuturor uh, politicilor uh, um, în vigoare în ce privește drepturile persoanelor cu handicap. Utilizarea unor astfel de instrumente poate să aducă o schimbare de o schimbare a situației. Mișcarea persoanelor cu handicap încearcă să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție și mai ales experiența acumulată la nivel național și european pentru a aborda uh, instanțele internaționale uh, care au decizii în acest domeniu. Doamnelor și domnilor deputați, vă rog să ne sprijiniți în lupta uh, noastră, care este și lupta dumneavoastră, pentru că criza economică nu cunoaște granițe. Ea uh, contaminează ca o ciupercă atomică pe toată lumea în uh, Europa. Cred că doar dacă ne unim cu toții, dacă strângem rândurile, putem pune capăt uh, uh, tuturor celor care își doresc ca uh, democrația să dispară. Consiliul Național sulla Disabilità. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul domnului Vaclav uh, de la Consiliul Național din uh, Republica Cehă și o rog pe Uh, doamna Cristoa Prado uh, de la Consiliul francez să se pregătească. Vă mulțumesc! În această dupămasă, printre altele, uh, vom adopta și rezoluția pentru criză în următorii 10 ani. Și aș dori să subliniez această, să evidențiez partea din rezoluție care vorbește despre uh, care uh, vorbește despre o posibilă îmbunătățire a situației persoanelor cu dizabilități. Uh, chiar dacă Republica Cehă nu se află într-o situație dezastroasă în ce privește uh, finanțele publice, a optat pentru o politică de austeritate. Uh, au fost eliminate alocațiile pentru uh, persoanele cu dizabilități, uh, pentru uh, copii și pentru persoanele în vârstă. Banii care uh, Uh, de obicei erau dați uh, sau alocațiile pentru persoanele cu dizabilități au fost înjumătățite și deci uh, ei, aceste persoane nu pot să își exercite drepturile pe deplin. Am asistat la astfel de măsuri de austeritate și în alte domenii, de exemplu al politicii de ocupare în rândul persoanelor cu dizabilități. Cred că dacă această convenție ar fi cu adevărat pusă în aplicare, dacă articolele ar fi implementate, atunci uh, ar mai fi necesar să avem și o normă comună între toate statele membre ale Uniunii Europene privind un sprijin minim pentru persoanele uh, cu dizabilități. Cred că statele membre nu pot să se pună de acord asupra unui aspect precum excluderea persoanelor cu uh, dizabilități uh, de la uh, taxele de autostradă. Deci avem nevoie de uh, o normă comună care să fie aplicată pentru toate persoanele cu dizabilități în întreaga Europa. E singurul mod în care putem să uh, îndeplinim uh, obiectivele Convenției ONU. Criza economică actuală este adesea invocată sau folosită de către unele state membre pentru a dezmembra uh, așa numitul stat uh, social sau uh, statul bunăstării și cred că ar trebui să ne unim forțele și să combatem această tendință. Vă mulțumesc! Grație, Vaclav! Mulțumim, Vaclav! Acum are cuvântul Cristel Prado de la Consiliul pentru Disabilități din Franța are cuvântul Cosa lui Saido Cuevas din Spania. Bună ziua! Care ar fi strategiile de ieșire din criză? Uniunea Europeană a primit premiul Nobel pentru pace. Parlamentul European uh, este locul unde se poate construi acest edificiu universal. Crizele sunt rupturi în acest proiect comun. Nu putem ieși din criză decât într o mai bună înțelegere mutuală. Trebuie să construim o pasarelă de înțelegere, ceea ce este ușor de citit și de înțeles. Este un instrument de ieșire din criză, pentru că în fiecare limba Uniunii Europene uh, se aduce la un nivel conceptual și sintactic simplu uh, un, producții intelectuale complexe. Nu este o utopie. Discursul de politică generală al primului ministru al Franței a fost transcris în acest limbaj ușor de citit și de înțeles. Astfel, mai multe persoane pot să înțeleagă și micii europeni reușesc să învețe mai ușor mai multe limbi europene, astfel facilitând schimburile culturale și proiectele comune, implicând toți actorii democrației noastre. Această accesibilitate facilitează empowermentul și ajută persoanele să iasă dintr-o situație strict de protecție sau ajutor, promovându-i în rolul de cetățeni responsabili. Obiectivul este mai multă Europa pentru noi toți. Este obiectivul nostru pentru ieșire din criză. Cum poate să fie acest instrument dezvoltat în întreaga Uniune Europeană pe toate tipurile de suport? Iată, întrebare pe care o pun eu Parlamentului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumiri pentru faptul că ați uh, vorbit foarte clar și foarte concis. Dau cuvântul lui Coza lui Saido Cuevas și o rog pe Maria Johansson din Suedia să se pregătească. Eh, buenas tardes. En España, desde hace 30 años. Bună seara. În uh, Spania lucrez de 30 de ani pentru uh, elevii uh, cu dizabilități. Sunt puse la dispoziție uh, diverse instrumente pentru educarea acestor copii și pentru detectarea precoce a dizabilităților. Uh, se finanțează punerea de proteze și ajutorul pentru accesibilitatea în diferite edificii. 83% dintre persoanele cu dizabilități sunt incluse astăzi uh, în învățământul normal. Pentru uh, tinerii cu handicap auditiv, situația este și mai bună. Principala, conform uh, datelor principalei asociații uh, a persoanelor cu handicap auditiv, uh, arată că rezultatele sunt și mai bune. 70% dintre aceste persoane merg la universitate. Ce se întâmplă pentru alte tipuri de handicap? 90% din adolescenții cu handicap auditiv folosesc limba orală. Persoane specializate îi ajută la scriere există și criterii optime de selectare al acestor persoane, dar este situația chiar atât de roz? Nu întotdeauna având în vedere criza economică și faptul că bugetele au uh, fost reduse strict, uh, toate aceste drepturi sunt puse sub semnul întrebării. Uh, astăzi, dizabilitățile sunt suprareprezentate în, în universități reprezintă un procent important din populația universitară. Dar aș dori să spun următorul lucru. Educația este fundamentală, este un factor decisiv pentru accesul la un loc de muncă, pentru uh, statutul, uh, pentru o viață independentă, pentru a profita de drepturile cetățeniști. Și uh, noi existăm și contăm în societate. Mulțumesc! Eh, grazie pentru per questo Vă mulțumesc și pentru această intervenție. Are cuvântul Maria Johansson de la Federația din Suedia. Aș dori să-mi cer scuze pentru faptul că trebuie să părăsesc acum dezbaterea, pentru că trebuie să prind un avion. Las uh, pe domnul președinte al intergrupului Antarcoza să prezideze în continuare ședința. Are cuvântul deci reprezentanta Federației eh, din Suedia. Mulțumesc foarte mult! Scopul nostru este să avem o societate cât se poate de accesibilă pentru ca să putem ține cont de drepturile cetățenilor de orice gen. Trebuie de aceea să ne asigurăm că diferitele nevoi ale persoanelor sunt eh, îndeplinite și că diversitatea este respectată și dreptul în general. Accesibilitatea este esențială, dar și democrația. Aceste valori sunt uh, premize pentru o societate în dezvoltare spre, uh, cu valori inteligente. Dar ni se spune din ce în ce mai mult că e prea scump să realizezi așa ceva și de aceea trebuie renunțat la aceste obiective. Dar nu este corect. Nu putem să tolerăm așa un răspuns. Câteodată putem vedea cum o țară foarte bogată ca Suedia, nu, că o țară ca aceasta nu are bani pentru a include persoanele cu handicap. Totuși, cred că, având în vedere această situație, domnul Anderson a calculat pentru asociația noastră care ar fi avantajele dacă ar exista mai multă accesibilitate pentru persoanele cu handicap. La fel ca în alte studii care au fost întreprinse în alte locuri, s-au tras uh, concluzia că accesibilizarea este rentabilă din punct de vedere economic. Este rentabil să fie implicate cât mai multe persoane, iar costurile integrării trebuie să fie comparate cu costurile pentru excluderea acestor persoane. Participarea persoanelor cu handicap la viața socială trebuie să aibă prioritate și noi cerem atunci ca Parlamentul European să țină cont de aceste concluzii ale diferitelor studii și să le pună în aplicare. Este cu atât mai important în perio- într-o perioadă de criză cu care ne confruntăm acum să acționăm și este momentul să facem cu adevărat ceva concret. E vorba, în primul rând, de a avea curajul politic pentru ca toată lumea să fie considerată egală pentru ca toată lumea să facă eforturi pentru accesibilizare. Altfel uh, vom avea o societate nedemocratică. Nu putem să, com, să dăm un premiu pentru, particip, uh, pentru implicarea oamenilor, dar trebuie să se știe că accesibilizarea merită din toate punctele de vedere pentru toți. Apoi, am vrea de asemenea să trimitem o, uh, o declarație scrisă care să fie notată de asemenea în procesul verbal. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum aș vrea să preiau eu uh, gestionarea acestei reuniuni și vreau să rog pe toată lumea să-și respecte timpul de vorbire pentru că foarte mulți doresc să ia cuvântul și trebuie să trecem printr-o agendă foarte stufoasă. Vedeți aici pe ecran cât timp mai aveți la dispoziție. Aș vrea să vă rog să țineți cont de acest cronometru. Iar acum voi da cuvântul uh, unui reprezentant din Italia, domnul Daniela. Ostrac. Și aș dori în același timp să-l rog pe delegatul din Austria să se pregătească. Bernadette Forstein este următoarea. Mulțumesc. În acest moment al dezbaterii a devenit extrem de dificil să spui ceva original. Totuși, suntem aici pentru a denunța cu putere, cu convingerea, abandonarea politicilor sociale în favoarea persoanelor cu dizabilități uh, de către guvernele, guvernul italian principiul că nimic nu se poate face fără noi a fost răsturnat și, de fapt, s-a transformat în totul fără noi și totul fără să ne implicăm. Guvernul nostru a răvășit statul social, l-a jefuit, a redus fondurile pentru politicile sociale, pentru autosuficiență, pentru uh, mobilitatea persoanelor cu dizabilități și pentru serviciul civil voluntar. Deci s-a pus la îndoială chiar uh, principiile acestui stat social, pensiile noastre și uh, toate reducerile fiscale de care beneficiem. Fără noi, a hotărât așadar o campanie teribilă împotriva persoanelor cu dizabilități, fie adevărat sau nu, care sunt considerați responsabili pentru că au împiedicat dezvoltarea țării noastre. Și aceasta după ce s-a semnat și s-a ratificat uh, de către guvernul italian Convenția Națiunilor Unite și după ce s-a creat și un organism pentru punerea în aplicare a Convenției și monitorizarea acesteia. Având în vedere acest context, noi am vrea să transmitem un apel călduros către Parlamentul European și către celelalte instituții europene pentru ca să se însărcineze cu aceste cu respectarea și uh, garantarea drepturilor persoanelor cu dezabilități. Și de aceea salut intervenția președintelui uh, Parlamentului care ne-a reasigurat oarecum în această dimineață că va face ceva. Pentru că dacă cei cu dizabilități trebuie să plătească pentru consecințele crizei economice, acesta este un lucru imoral și ilegitim și de aceea noi cerem să se inverseze această tendință la 365 de grade, cerem așadar să se investească mai mult în persoanele cu dizabilități, pentru că dacă crește statul social, crește și Europa. Persoanele cu dizabilități pot să creeze venituri și sunt o, res- o resursă pentru economia planetei noastre. Pentru a putea pune în aplicare această revoluție socială, nu este nevoie să inventăm roata din nou, este destul să redescoperim conceptul de solidaritate și să-l punem în serviciul drepturilor omului. Solidaritatea este de fapt ceea ce ne face să ne simțim și mai, uh, uh, ceea ce ne împodobește, ca să spun așa, noi în statul mediteranean, pentru că uh, omul și demnitatea sa devine punctul de referință al tuturor politicilor sociale și suntem aici pentru a face față acestei provocări și pentru a ne exprima această speranță. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție. Și acum aș dori să-i dau uh, cuvântul uh, colegii mele din Austria. Nak, és megkérném az Európai Parlament képviselőjét. Vreau să vă dau deci cuvântul și apoi vreau să-l rog pe domnul Holgersson din partea Parlamentului European să ia cuvântul și să se pregătească după colega din Austria. Acum îi dau cuvântul colegii din Austria. Jelezték, hogy uh, egyéb okok miatt Mm, da, și mai vroiam să vă comunic că am înțeles că doamna din Austria nu a venit, deci îi dau cuvântul uh, colegului din Parlamentul European direct și după aceea domnului, uh, unui domn din Ungaria. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bine, bună ziua! În viața mea civilă, în afară de acest parlament, sunt Uh, sunt președintele unei organizații pentru persoane cu dizabilități și handicap intelectual. Și nimeni nu are dreptul să fie handicapat, împiedicat în exercitarea propriei sale voințe. De obicei, când uh, mă întâlnesc cu diversi oameni, mă întreabă ce face băiatul tău, ce face fiul tău și uh, eu întreb pe care, la care dintre ei te referi, că am patru copii. De fapt, ei se referă la primul meu copil, Linus, dar motivul pentru care sunt aici este, de fapt, al treilea uh, băiat al meu, Christoph. Christoph este, Christopher este un uh, copil uh, care are un cromozom XX în loc de XY, deci XXY. și de aceea are probleme intelectuale. Nu reușește să găsească un loc uh, de muncă dat, uh, care să corespundă abilităților sale, șansele sunt mai mici, și, cu atât cu cât șomajul este mare în Europa. Aceasta este o chestiune cu care chiar trebuie să ne confruntăm, o chestiune crucială. În multe țări, uh, cifrele sunt catastrofale în legătură cu această problemă, mai ales în criză. Și această criză ne face imposibil să salvăm societatea uh, din punct de vedere social, așa cum se întâmplă în Finlanda, de exemplu. Cei care suferă cel mai mult sunt uh, cei care au o problemă, mai mult decât orice alt uh, strat din societate și de aceea trebuie să luptăm pentru a le garanta această luptă, pentru că implicațiile, dacă pierdem această bătălie, sunt teribile. Mulțumesc! Köszönöm képviselőtársamnak a hozzászólást. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și acum îi dau cuvântul domnului Jolt Bar din Ungaria. Și aș vrea să rog pe doamna Marian Harkin să se pregătească pentru intervenția sa. Și acum, domnul Jolt Bar. Mulțumesc foarte mult! În uh, ceea ce privește ieșirea din criză, se vorbește foarte des de posibilitățile pe care le oferă educația și uh, locul de muncă în general. Dar întrebarea este dacă avem cu adevărat posibilitatea de a folosi aceste șanse avem adesea de a face cu multe um, bariere în calea acestor drepturi și nu putem folosi această șansă. Este de aceea necesar să avem în fine un cadru european pentru ca aceste bariere să fie în fine înlăturate. Trebuie să creăm granițe clare pentru fiecare, pentru ca toată lumea să știe ce poate și ce nu poate face. Și este important și ca la locul de muncă să fie incluse acele posibilități de care vorbim noi. De exemplu, posibilități economice și sociale care să fie susținute, măsuri care există deja, dar care trebuie dezvoltate mai departe. Și ele toate trebuie să fie apoi uh, unite într-o rețea pentru că, de fapt, în criză avem nevoie mai mult de solidaritate decât de concurență. Este pentru noi la fel de important și ca aceste bariere să fie înlăturate, uh, în calea inovării, pentru că inovarea înseamnă dezvoltare. Și, în primul rând, mă gândesc aici la diferitele tehnologii și mijloace ajutătoare de care noi uh, dispunem câteodată sau de care avem nevoie. Este nevoie de aceste tehnologii pentru ca uh, persoanele cu dizabilități să poată participa mai bine la uh, viața socială. Mulțumesc! Köszönöm, hogy figyelembe vette az időkeretet. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul de vorbire. Ne-ați și făcut o economie oarecum de timp și acum îi dau cuvântul doamnei Harkin din partea Parlamentului European. Vreau să vă spun ca, că doamna Zaifer trebuie să se pregătească acum pentru intervenție. Mulțumesc. Doamnă președinte, acum vorbim despre aplicarea Convenției ONU în momente de criză. Pentru toți cetățenii europeni, dar mai ales pentru cei cu disabilități, cei marginalizați, oarecum vulnerabili, o criză, mai ales una economică, poate să aibă efecte devastatoare. Am auzit deja colegii din Italia, din Republica Cehă și din Grecia vorbind despre efectele crizei în statele lor membre. Vedem faptul că criza a făcut uh, progresul social să dea înapoi. Vedem impactul negativ asupra calității vieții din cauza faptului că au scăzut serviciile sociale. Vedem care sunt repercusiunile la nivel uh, personal și familial. Resursele au scăzut, îngrijirile de sănătate au scăzut, diversele servicii sociale de asemenea și pentru multe persoane cu disabilități din cauza uh, unor, uh, unei asistențe la persoană reduse, um, acest lucru uh, nu le permite să mai aibă o viață independentă. Acest uh, lucru este o tragedie pentru multe persoane. Dar, uh, în timpul foarte scurt pe care l-am la dispoziție, aș dori să subliniez un aspect în contextul crizei. Săptămâna trecută aici în Parlament um, am uh, consultat datele um, legate la, de creșterea economică. E vorba de semestrul european care monitorizează progresele făcute din Uniunea, Uniunea Europeană pentru a atinge obiectivele pentru anul 2020. Din păcate, aici se regăsesc doar indicatori economici fiscali legați de programele de stabilitate și creștere. Nu există uh, in, mm, date uh, și cifre legate de rezultatele uh, programelor în, în domeniul social. E păcat pentru că uh, Uh, aceste aspecte sunt invizibile, dar trebuie să rămână în, inter- în uh, observația noastră. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă stabilim o legătură între politicile economice și uh, consecințele sociale și ținem cont de impactul social al politicilor noastre economice. Most szeretném megadni a szót Németországból Ilja Seifert. Dau cuvântul reprezentantului Germaniei și cer mm, reprezentantului Forumului pentru Dizabilități din Italia să se pregătească. Mulțumesc. S-au spus multe deja astăzi multe lucruri interesante și foarte bine spuse. Aș dori să adaug două elemente. Când vorbim despre nevoia de a lupta pentru a ne apăra drepturile, trebuie să spunem totuși că Convenția ONU în domeniu este un instrument care trebuie să ne permită să ne construim un viitor mai bun, nu doar să ne apărăm, ci și să avem o abordare constructivă. Uh, trebuie să vegem ca persoanele cu și fără handicap să poată să coopereze. Numai astfel vom pune în aplicare această convenție în mod satisfăcător. Un alt lucru care nu s-a spus astăzi, n-a fost spus astăzi. Uniunea Europeană este mai mare. Dacă dorim să mergem înainte, trebuie să acceptăm ca state din afara Uniunii Europene, de exemplu, fostele republici sovietice sau țările din Balcani să fie asociate acestei mișcări, pentru că dacă nu, nu ne vom atinge obiectivele. În, acelea, în al treilea rând, Germania a fost criticată. S-a spus că guvernul federal german nu a, a pus piedici adoptării celui de-a cincea directive um, pentru uh, drepturile persoanelor cu dizabilități, dar este o rușine pentru noi, dar noi am luptat cu toții pentru această directivă și mesajul pe care îl transmitem uh, guvernului nostru când ne întoarcem în țara noastră va fi acesta. În fine, dacă reușim să urmăm exemplul ONU care ne spune că diversitatea e un lucru bun și putem să cooperăm tocmai pentru că suntem diferiți, noi, persoanele cu și fără handicap, dacă putem face acest lucru, dacă putem aplica aceste norme în societate în general și nu doar în mișcarea persoanelor cu handicap, vom fi contribuit cu adevărat la un viitor mai bun pentru persoanele cu și fără handicap. Mulțumesc! Köszönöm a most pedig az olasz kollégának adnám meg a szót. Csiri. Vă mulțumesc. Dau cuvântul colegului din Italia să ia cuvântul. În același timp, rog o rog pe Mardi Piot să se pregătească să ia cuvântul după domnul din Italia. Ringrazio Europarlament. Doresc să mulțumesc eurodeputaților pentru prezența lor. Persoanele cu dizabilități reprezintă o resursă, nu un cost. Și a ne permite să ne exprimăm, să avem o viață demnă, Uh, este un element esențial. A nu ne permite acest lucru este o încălcare a drepturilor omului și o pierde pentru o umanitate care nu va putea profita de pe urma contribuției noastre. Este și o pierdere economică care poate fi cuantificată. Suntem uh, o oportunitate pentru a ieși din criza economică. Trebuie să investiți în noi. Reducerea bugetelor nu reprezintă doar o încălcare a drepturilor uh, omului și a convenției a priva un copil cu dizabilități de educație, de învățământ, îl va transforma într-un adult care nu va fi autonom. Deci, va însemna un cost enorm pentru societate, pentru că uh, diferite persoane vor trebui să fie plătite pentru a-l ajuta în viața de zi cu zi. Membrii familiilor, mai ales mamele, nu trebuie să își reducă timpul de lucru pentru a avea grijă de rudele cu dizabilități. Sunt persoane care ies de pe piața muncii. Mai există un cost și acesta este un cost social enorm. Uh, Persoanele cu dizabilități reprezintă cea mai mare parte a populației care încă nu participă la piața muncii. O intervenție adecvată ar permite acestora să devină autonome pentru tot restul vieții și să participe la piața muncii, reducând astfel cheltuielile sociale și uh, obținând resurse pentru societate. O altă observație, articolul 12 din Convenție se referă la recunoașterea capacității legale. Ce se întâmplă când o persoană cu dizabilități nu este capabilă să își exercite drepturile legale pentru că nu poate să vorbească, să înțeleagă sau să comunice la nivelul necesar pentru a discuta chestiuni legale. Convenția stabilește că cei care au nevoie de asistență pentru a lua decizii trebuie să aibă la dispoziție un sistem de ajutor anumite persoane folosesc uh, comunicare uh, cu ajutorul unei persoane care îi ajută, ca în cazul persoanelor din spectrul autismului. Vă mulțumesc! Köszönöm. Franciaországból Maudi Piotnak szeretném. Are cuvântul acum doamna sau domnul Dipiot și Înainte de a da cuvântul acestei persoane, rog, uh, rog pe reprezentantul Spaniei să se pregătească să ia cuvântul după aceea. Modi Bună ziua! Sunt Modi Pio, uh, președintele Asociației Femei uh, în Acțiune care luptă împotriva tuturor tipurilor uh, de discriminări, mai ales împotriva dublei discriminări de care suferă persoanele cu dizabilități. Despre femei doresc să vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc despre violențele care le suferă persoanelor în situație de uh, handicap. Dacă 36% uh, din uh, femeile valide suferă de violențe, peste 70% din, din femeile cu handicap suferă de astfel de violențe. Trebuie să luăm măsuri pentru a opri aceste violențe. E vorba de violențe fizice, dar și psihice și violuri. Um, femeile în situații de handicap stau închise în casă și nu pot să se adreseze poliției. Situația trebuie să... Trebuie să punem capăt acestei situații. Vreau să semnalez și situația sănătății. Persoanele, femeile cu dizabilități din Franța și probabil din multe alte țări nu beneficiază de îngrijirile necesare. Există foarte puține maternități accesibile, foarte puține servicii de ginecologie accesibile și a fi mamă când uh, ești femeie cu dizabilități înseamnă astăzi sau astăzi suntem privite ca și cum uh, am face ceva rău. O femeie uh, cu dizabilități trebuie să lupte în fiecare zi pentru a fi respectată ca cetățean. Doresc să spun de asemenea foarte ferm că dacă dorim să ieșim din această criză, femeile trebuie să fie prezente peste tot și femeile cu dizabilități trebuie să aibă un loc în toate comisiile. Uh, trebuie să-și facă auzit glasul, pentru că fac parte din societate, suntem cetățeni, ca oricare alți cetățeni, avem drepturi, avem nevoi și numai împreună, femei și bărbați, vom putea schimba percepția diferențelor. În Franța, 22% din femeile cu dizabilități uh, găsesc un loc de muncă, în timp ce 46% din bărbații cu dizabilități găsesc un loc de muncă. Iată uh, o discriminare de gen. Deci cer Parlamentului European, tuturor comisiilor, să facă ce este necesar pentru ca femeile cu dizabilități să se regăsească în aceste dezbateri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum Armaiones Luis Manuel din Spania și aș dori să uh, îl rog pe ultimul vorbitor din această uh, sesiune să se pregătească, Peter Lambrecht. Deci, în primul rând, uh, reprezentantul Spaniei. Mulțumesc foarte mult! Uh, iau uh, cuvântul în numele persoanelor cu dizabilități din Spania și în numele uh, pre, Asociației Persoanelor care suferă de boli ereditare și genetice din Spania. Aș dori să profit de ocazia pe care mi oferă această dezbatere de la Parlamentul European pentru a lua cuvântul. Știm cu toții că criza economică îi afectează pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, persoanele cu dizabilități Uh, familiile acestora, persoanele care le îngrijesc uh, și uh, îi îngrijesc și îi susțin. Având în vedere criza economică, aceste persoane sunt foarte, foarte afectate, pentru că aceste persoane nu mai pot să fie reprezentate. Demnitatea persoanei este afectată de toate aceste tăieri uh, drastice și și uh, anturajul acestor persoane suferă de asemenea. Așa cum s-a spus în, uh, în filmul Les Intouchables, celebrul film francez, problema nu e neapărat că au mai puțin, ci că sunt singuri ceea ce reprezintă o adevărată pierdere de legitimitate. Ori, în societatea noastră, uh, legitimitatea înseamnă să fii uh, recunoscută și de către aleși ar trebui ca toată lumea să respecte principii precum libertatea, egalitatea pentru a garanta demnitatea. Am, îi avem pe uh, aleșii noștri care ar trebui să evite uh, toate aceste manevre financiare care asfixiază uh, persoanele cu dizabilități aleșii noștri, politicienii, ar trebui să fie deschiși spre, colo, spre cooperare, să-i implice pe toți în acest proces și nu doar să facă, să adopte măsuri de austeritate. Nu de aceea i-am ales. Și de aceea trebuie să acționeze astfel încât să-și schimbe total uh, strategia. Noi facem parte din soluție și nu din uh, problemă. Și în încheiere aș dori să spun că în viață există două tipuri de suferințe. Suferința care poate fi evitată suferința care nu poate fi evitată uh, și uh, a alte suferințe care pot fi evitate. De exemplu, să nu fie adoptate măsuri care îi uh, lovesc din plin pe persoanele cele mai vulnerabile. Și cred că ar trebui să le reamintim politicienilor că nu pentru ca ei să ne facă să suferim i-am ales. Mulțumesc! Și acum, în final, Peter Lambrecht, ultimul vorbitor în această sesiune. Bună ziua! Sunt uh, Peter Lambrecht de la IGNAL, uh, Asociația, uh, Rețeaua Europeană pentru Viața Autonomă am uh, constatat cu toții efectele devastatoare ale crizei chiar de la începuturile ei și am încercat să tragem semnalul de alarmă și să uh, atragem atenția instituțiilor europene și eurodeputaților asupra situației noastre. Am constatat că societatea civilă se implică, de asemenea și ONG-urile internaționale și nu e doar pentru că Uh, noi impunem cu forță acest subiect pe ordinea de zi sau pentru că aducem acest subiect în prim plan, ci și pentru că există dovești științifice recente care dovedesc că efectele crizei sunt cu adevărat răvășitoare. Deci ce putem face uh, mai mult decât să tragem semnalul de alarmă? Încercăm să îi uh, sensibilizăm pe decidenți și pe uh, politicieni. Asta am încercat noi să facem noi, EDF-ul și alte organizații dar putem încerca să facem chiar mai mult. Am uh, întocmit o propunere de rezoluție în atenția Parlamentului European și aș dori să evit orice fel de confuzie. Nu e textul care se numește tot rezoluție și care face obiectul discuției și care urmează să fie adoptat astăzi. Obiectul nostru este să înaintăm o rezoluție care să fie supusă votului Parlamentului European și care să solicite cooperarea cu o parte din eurodeputați. Uh, am um, propus câteva măsuri noi încercăm să punem o întrebare orală uh, în uh, plenul Parlamentului. Am abordat uh, mai mulți deputați de la Comisia de Ocupare și de Afaceri Sociale pentru ca în reuniunea acestei comisii, la una din reuniile acestei comisii, să fie pusă întreba, o întrebare orală din partea acestei comisii uh, și care sperăm să ducă la o rezoluție care să fie adoptată de uh, Parlamentul European. E un uh, obiectiv uh, măreț pentru o organizație mică precum a noastră, dar uh, ne-am luptat din răsputeri, am uh, primit uh, ajutor și din partea altor ONG-uri și altor uh, persoane și aș dori să profit de ocazia pe care mi-o oferă uh, această ședință de astăzi să vă pun la curent în legătură cu inițiativa noastră. Aș dori să, aș putea să vă Uh, uh, să, să vă trimită și informații suplimentare. Voi fi în contact cu EDF pentru că uh, avem nevoie de sprijinul tuturor celor care au participat la această ședință pentru ca toată lumea să încerce să abordeze deputații, eurodeputații din țărilor, din regiunile lor, pentru a ne sprijini cu această inițiativă. Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o și dorim drepturi și nu pomană. azt gondolom. Mulțumesc. Nu cred că am fi putut uh, încheia cu un discurs mai bun decât uh, cel care tocmai a fost uh, rostit, pentru că avem nevoie de măsuri, de inițiative pe care organizațiile care îi reprezintă pe persoanele cu dizabilități uh, uh, răspund, pentru că putem progresa doar dacă cooperăm și lucrăm împreună. Am ajuns la sfârșitul celei de-a doua dezbateri. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru participare și pentru cooperare. Știu că am depășit timpul alocat uh, cu câteva minute, dar am reușit totuși să respectăm programarea. Acum trecem la uh, următoarea sesiune de dezbateri, dar uh, trebuie întâi de toate să uh, derulăm un film. E vorba de un mesaj al uh, domnului Van Rompuy, care este președintele Consiliului European, deci vă propun să urmărim uh, această înregistrare.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 Elnézést kérünk a technikai probléma miatt. Se pare că avem o problemă tehnică. Vom încerca să o rezolvăm. Deci, vă rog, vă rog să ne acordați câteva clipe de răbdare. rendben van. Amíg megoldják ezt a... Te- în timp ce așteptăm ca problema tehnică să fie uh, soluționată, cred că ar fi mai bine să continuăm și vă rog să îi rog pe cei care participă la a treia rundă de dezbateri să mi se alăture la prezidiu. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas conference a tuturor. Sesión de trabajo de este Parlamento Europeo. Vă rugăm să opriți sunetul domnului Van Rompuy pentru că nu auzim uh, președinta. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, uh, sunt uh, președintele grupului de dizabilități din Spania în, din partea Comite, Comisiei pentru Femei și am onoarea să fiu vicepreședintele, uh, să, să conduc această ședință împreună cu domnul Morganti în calitate de copreședinte. Dumnealui va veni mai târziu la noi. Me dice, me dicen mis compañeros que ha quedado pendiente esta mañana. Colegii mei uh, mi-au spus că nu au reușit încă în această după-amiază să audă mesajul domnului Ivan Rompuy. O să auzim acum uh, acest mesaj pentru prima dată și uh, după aceea vom da cuvântul președintelui uh, EDF pentru a comenta mesajul. Vă rog. persons with disabilities. Our actions to restore economic growth Acțiunile noastre pentru a restabili creșterea economică uh, sunt extrem de importante pentru a ne păstra modelul nostru uh, economic. Un um, model care dorește bunăstarea a 500 de milioane de oameni. Este un proiect care are și valoare și are și un suflet în sine. Vă urez o discuție fructuoasă. Eu cred că fue la ultima parte. Voi a Cred că acesta a fost finalul discursului, spune doamna președinte. Aș dori să-i rog să-i întreb pe colegi dacă pot să mai dea odată mesajul de la început. Cred că hay algún pequeño problema con el video. Că avem o mică problemă tehnică. Vom vorbi în această parte de mobilitate și de cetățenia a persoanelor cu dizabilități, ținând cont mai ales de cum putem uh, înlătura barierele în calea libertății de mișcare și a mobilității. Delegația din Spania a trebuit să plece destul de repede astăzi și când uh, am ajuns aici, am constatat că unul din colegi care a venit uh, cu scaun rulant nu a reușit să fi, să nu a primit ajutor la aeroport. El a trebuit uh, să recurgă la servicii speciale pentru a putea să se deplaseze în acest context. Și cred că e vorba de drepturile cetățenilor atunci când uh, vorbim de drepturile cetățenilor, vorbim și de drepturile acestor persoane. O regiune care ratifică pentru prima dată o convenție pentru drepturile omului, drepturile persoanelor cu dizabilități în acest context. Într-un spațiu geografic în care 24 din cele 27 de state membre au uh, semnat uh, acest tratat, trebuie să știm că mai rămân câteva lucruri de făcut. Acest tratat cere răspundere din partea uh, persoanelor uh, care au responsabilitate politică, cere o conștientizare a acestei responsabilități pentru ca să fie garantate drepturile omului, incluzând aici, bineînțeles, și persoanele cu dizabilități. Accesibilitatea este un element de bază în acest uh, tratat pentru a garanta drepturile fundamentale. Un instrument care este orizontal, care trebuie să cuprindă toate politicile și trebuie să fie pus în aplicare și de Uniunea Europeană și de statele membre, mai ales de către cei care au ratificat instrumentul pentru drepturile omului. Accesul este deci uh, un punct esențial pe care trebuie să-l ameliorăm pentru ca oamenii cu dizabilități să poată să facă uz de toate drepturile lor. Convenția, la articolul 9, stabilește obiectivul principal care are de-a face cu criteriile accesibilității, și anume că oamenii cu dizabilități trebuie să poată să trăiască în uh, libertate să aleagă cu cine, lângă cine să trăiască și să poată participa la toate aspectele vieții sociale, cum ar fi educația, cultura, sănătatea și uh, activitățile în timpul liber. Convenția prevede foarte clar ce trebuie să facă statele membre pentru a-și uh, îndeplini obligațiile. În primul rând, Trebuie să fie luate toate deciziile necesare pentru a asigura oamenilor cu dizabilități un tratament egal cu celelalte persoane. Aceasta se referă și la tehnologiile informației și la comunicări, comunicare în general și la serviciile generale. Însă întrebarea este chiar se întâmplă așa? Chiar avem acces la toate aceste servicii? Suntem cu adevărat uh, tratați egal? Ce se întâmplă cu libertățile fundamentale? Cu siguranță îmi veți da dreptate că în continuare trebuie să răspundem cu nu la această întrebare. Noi, oamenii cu dizabilități, nu putem încă să ne bucurăm de drepturile noastre, drepturile noastre uh, legate de mobilitate, pentru că suntem confruntați cu bariere în toate domeniile vieții noastre accesi, accesul este în primul rând o problemă. Este orice altceva decât egal. Nici măcar în cadrul unei regiuni, unui stat membru. Nu putem spune că toată lumea are aceleași drepturi. Mă refer, de exemplu, la transport. Așa cum am auzit de la colegul nostru în această dimineață, mai există în continuare multe bariere în calea mobilității, la folosirea unor anumite produse, telefon, telefoanele mobile, de exemplu. Sau uh, la folosirea unor servicii. Chiar credeți că avem același acces la serviciile de sănătate, la serviciile în, oferite în Uniunea Europeană în general? Chiar și în cadrul unei aceleiași țări, după cum spuneam, este problematic. Dacă citim uh, publicația pe care noi o, o oferim publicului în fiecare an, veți putea vedea că am uh, subliniat toate lacunele cu care trebuie să ne confruntăm, mai ales în ceea ce privește accesul la, la mărfuri și la servicii și se constată de multe ori că persoanele cu dizabilități nu pot să beneficieze de toate aceste uh, servicii și de aceea avem trei inițiative care se derulează în momentul de față. În primul rând, ele se referă la cadrul în care se desfășoară accesibilitatea. Mă refer la Actul European pentru Accesibilitate. Și s-a întrebat cât trebuie să mai așteptăm acum? Cât crede Comisia Europeană că trebuie să mai așteptăm pentru ca în fine să își îndeplinească obligațiile pe care și le-a luat în februarie anul trecut? EDF-ul este convins că actul pentru uh, acces um, universal este absolut necesar. Trebuie să se respecte prevederile din convenție care sunt prevăzute în articolul 9 cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități trăim în aceste momente și un eveniment foarte important de care așteptăm de fapt deja de mai mulți ani, publicarea propunerii legislative pentru accesul la uh, site-urile publice. Este foarte important pentru societatea de informare, mai ales serviciile care se oferă pe internet. Dar noi, persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană, nu putem în continuare să ne bucurăm de aceste servicii. Săptămâna viitoare va fi publicată această inițiativă legislativă și fondul nostru, sper, forumul nostru, că vom putea să facem un pas înainte considerabil pentru îmbunătățirea drepturilor noastre. Aș vrea să mai atrag atenția și asupra revizuirii în cadrul uh, revizuirii uh, directivei pentru uh, achizițiile publice. În cadrul uh, Comisiei pentru Piața Internă s-a subliniat de multe ori cât de important este acest domeniu pentru ocuparea persoanelor cu dizabilități. Anul viitor, după cum știți, este anul european al cetățeniei. Și avem în continuare foarte multe drepturi cetățenești care nu sunt îndeplinite pentru persoanele cu handicap. Cel mai important este ca să fie recunoscute în mod egal cu celelalte persoane în fața legii, să fie egali în fața legii. Foarte mulți cetățeni nu sunt considerați egali ca persoane în fața legii. Aceasta este ca și cum ar fi omorât civil. Este sfârșitul drepturilor lor uh, civice. Nu, este un, nu au dreptul să deschidă un cont bancar, nu au dreptul să se exprime, nu au dreptul să ia decizii singuri. Mai sunt multe de făcut din cauza aceasta în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați. Femeile cu handicap mai ales au de suferit. Trebuie să schimbăm și mentalitatea. Cum putem să le garantăm persoanelor cu handicap și dreptul de a fi mame, dreptul de a beneficia de tot ceea ce înseamnă acest statut? Iată de ce trebuie să facem propuneri cât se poate de um, bune, cât se poate de concrete pentru a avea o Europa fără bariere în care toate drepturile persoanelor cu dizabilități sunt îndeplinite. Iar acum, doamna Sirpa Pietikainen va avea cuvântul vicepreședinte a Comisiei IMCO și deci Comisiei pentru Piața Interne și a Protecției Consumatorului. Vă rog, Sirpa, aveți cuvântul. Thank you very much and uh, thank you ladies and gentlemen. Mulțumesc, mulțumesc doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vorbi pe tema accesibilității și cum procedăm și cum abordăm această chestiune la piața pentru piața internă la Parlamentul European. Aș dori foarte pe scurt acum să mă refer la două idei foarte importante care au fost discutate astăzi, mai devreme, respectiv această noțiune a drepturilor constituționale. E vorba de drepturi constituționale care Uh, sunt drepturi pentru persoană. De ce menționez acest aspect aici? Pentru că se poate schimba perspectiva atunci când uh, uh, toate aceste drepturi sunt consfințite în drept. Sunt aspecte care sunt garantate în tratat. Și, deci, sunt aspecte care sunt obligatorii pentru Comisie și pentru Parlamentul European nu discutăm aici despre aspectul voluntar, chiar dacă adesea este uh, prea uh, este uitat sau chiar uh, subestimat. În al doilea rând, aș dori să vă reamintesc de eforturile comune ale, ale Parlamentului de a uh, promulga o directivă împotriva tuturor uh, formelor de discriminare. Cred că acesta ar trebui să fie scopul final, pentru că astfel am putea să abordăm toate chestiunile orizontale în acest domeniu al accesibilității și al uh, persoanelor cu dizabilități. Și până la urmă de, de drepturile tuturor persoanelor, drepturile constituționale. O a treia idee generală, vorbesc aici de principii uh, transectoriale și care abordează toate domeniile uh, pe care noi le discutăm, e vorba de uh, problema unui mediu care să dea posibilitate uh, persoanelor să aibă o viață normală. Și aici e vorba de uh, acțiunile pozitive pe care accesabilitatea le le, le, le conferă. Deci problema nu se pune doar uh, pe partea eliminarea obstacolelor sau a uh, piedicilor, ci uh, și uh, pornind de la adoptarea unor măsuri pozitive pentru ca persoanele cu dizabilități să fie pe picior de egalitate cu celelalte persoane. Deci să vedem care sunt rezultatele Uh, pe anumite teme pe care le-am abordat noi recent la uh, Comisia INTA. Avem uh, directiva cu privire la licitațiile publice, directiva privind um, accesibilitatea și directiva privind drepturile pasagerilor. În primul rând, Uh, aspectul cel mai important este uh, accesibilitatea. Deci când uh, definim acest concept, el ar trebui să se regăsească în toată legislația noastră. Deci ar trebui ca grupurile, diferitele grupuri ale persoanelor cu dizabilități să fie implicate în procesul de consultare când se uh, fixează prioritățile, când uh, se hotărăște ceea ce reprezintă uh, accesibilitatea sau lipsa de accesibilitate și aș dori să vă spun că e greu să includem acest aspect în legislația noastră pentru că nu am uh, plănuit uh, astfel legislația noastră și dacă ar fi să mă refer la licitațiile publice, la achizițiile publice. În primul rând, ideea cea mai principală e că dacă există uh, bunuri și servicii de calitate pentru toți cetățenii noștri, cu. Uh, aici ar trebui să intervină și conceptul de uh, răspundere uh, socială. Bineînțeles că toate aceste condiții uh, mai implică și prețurile echitabile. Apoi, noi uh, folosim diferit serviciile care ne sunt furnizate și cred că ar trebui să consultăm întotdeauna înainte să, să fim la curent cu procedura de uh, achiziții publice, pentru că grupuri diferite de utilizatori uh, acționează în funcție de uh, interesele lor. Ceea ce înseamnă că atunci când organizăm achiziții publice pentru servicii uh, publice, uh, pentru servicii medicale, de transport, uh, de locuințe și așa mai departe, toate serviciile publice care fac obiectul uh, achizițiilor publice, înainte ca procedura propriu-zisă să uh, aibă loc, ar trebui ca utilizatorii finali să fie consultați și să fie implicați în mod activ. Și aici mă refer la diverse categorii de populație. Ceea ce înseamnă că consultările cu ONG-urile Uh, care uh, uh, lucrează cu persoanele cu dizabilități ar trebui să fie și ele consultate. Dar nu numai asta, ar trebui să încercăm prin interviuri cu uh, servicii de uh, sondare a opiniei publice, să vedem care sunt categoriile de populație și care sunt uh, tipurile de uh, dizabilități Uh, uh, care trebuie să fie acoperite. <laughs> pentru a îndesni cu adevărat accesibilitatea. Deci încercăm să uh, revoluționăm procedura de uh, achiziții publice. Deci să o întoarcem cu uh, să o întoarcem pe, să o abordăm pe invers și să pornim de la nevoile Uh, persoanelor uh, respective în funcție de nevoile diferite. Apoi, tot în acest context al uh, achizițiilor publice, se pune și problema supravegherii sau monitorizării calității serviciilor. Persoana sau uh, funcționarul care uh, face apel la care cumpără un bun sau un serviciu trebuie să fie satisfăcut de acest serviciu. Deci, întrebarea pe care trebuie să ne o punem este cine monitorizează calitatea serviciului uh, furnizat sau prestat. Și aici avem de-a face cu categorii diferite de populație cu dizabilități uh, convictive, de exemplu, sau cu dizabilități de comunicare. Pentru aceste persoane nu e foarte ușor să-și comunice nevoile, să știe care sunt uh, uh, drepturile lor, de asemenea să știe dacă uh, serviciul și-a îndeplinit uh, promisiunile inițiale și cum să facă o plângere sau să depună o reclamație în cazul în care serviciul care a fost uh, promis nu e la înălțimea așteptărilor din perspectiva nevoilor uh, și așteptărilor persoanei în cauză. La Comisia pentru Piața Internă încercăm să negocieri încă uh, mai există foarte multe subiecte deschise în acest domeniu al directivei privind achizițiile publice, încercăm să avem o formulare într-un articol în care să desemnăm rolul organizațiilor care cooperează cu uh, persoane cu dizabilități, de exemplu. Încercăm ca noi să fim ace- aceste uh, entități de supraveghere. Deci, putem să Uh, lansăm anchete uh, în rândurile utilizatorilor acestor servicii și să, dacă e nevoie, dacă se consideră necesar, să punem problema, să facem o plângere pe, față de uh, furnizorul de servicii sau de entitatea publică care asigură serviciul respectiv. Și aș dori să vă asigur că noi considerăm că uh, diversi utilizatori, uh, persoanele cu dizabilități ar trebui să se exprime mai puternic. Datorită constrângerilor de comunicare și cognitive, dar nu numai ele, câteodată avem uh, grupuri mici, în cazul serviciilor s-ar putea să fie foarte puțini uh, utilizatori. Și fără o astfel de facilitare, Uh, nevoile lor nu ar putea fi uh, comunicate suficient și nu ar avea un uh, impact suficient de puternic. Deci, cele trei elemente care sunt propuse în acest domeniu al legislației privind achizițiile publice sunt următoarele. În primul rând, o ne dorim ca strategia privind achizițiile publice să fie obligatorie. Nu știu dacă vom reuși să obținem acest lucru și uh, uh, ca parte a acestei strategii ar trebui să facă parte și obligația ca funcționarii sau chiar politicienii să organizeze audieri pentru a vedea care sunt priori, uh, prioritățile și nevoile grupurilor de utilizatori și să se pună accentul mai ales pe uh, persoanele cu dizabilități și cu nevoi speciale. În al doilea rând, m-am referit înainte la dreptul ca, dreptul ca organizație. Președinta o întrerupe pe oratoare. Vă rog, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Un minut, vă rog, și aș dori să vă rog să încheiați. Da, da, mă apropiu de concluzie. și, în primul rând, ca toate aceste revendicări să fie uh, implementate. Iată ce doream să vă spun despre achizițiile publice și aș dori doar să mai uh, menționez și că cuvântul uh, accesibilitate începe să facă parte din viața noastră de zi cu zi. În urma unei comunicări a Comisiei s-a uh, descoperit că doar 10% din uh, paginile internet pentru serviciile publice sunt accesibile. Știm că tot mai multe servicii uh, sunt asigurate pe internet și e o problemă foarte gravă și uh, apoi mai există și problema drepturilor călătorilor lucrătorilor, credem că ar trebui să punem un accent special pe uh, uh, nevoile persoanelor cu dizabilități în acest context al furnizării de servicii, mai ales al uh, călătorilor cu dizabilități. Aceasta este poziția Parlamentului cu privire la acest pachet. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Sirpa. Are acum cuvântul uh, trezorierului forumului Peca Tuominen. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de, tre- de... Nu știu dacă voi vorbi în calitate de, tre- de trezorier, dar oricum vom vedea. Voi încerca să fiu cât mai concis. Deocamdată, prea multe bariere încă împiedică pe cei cu dizabilități să beneficieze de libertate de mișcare. De exemplu, noi, persoanele cu disabilități, ne confruntăm cu obstacole mari pentru a avea acces la principalele bunuri și servicii. La fel de ușor ca alți cetățeni europeni. Ghidul EDF al libertăților, publicat uh, în acest an, prezintă în mod complet și detaliat diferitele bariere cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. În plus, situația actuală din diferitele state membre în ceea ce privește accesibilitatea este foarte diferită ceea ce duce la reguli fragmentate în Uniunea Europeană. Acest uh, lucru împiedică și mai mult libertatea de mișcare a cetățenilor. Persoanele cu dizabilități au dreptul de a vota și de a fi alese la fel ca și alți cetățeni. Dar Există multe obstacole de natură fizică și juridică care ne împiedică de la o participare deplină în procesul politic și, de exemplu, de la participarea la alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, care sunt drepturi ale cetățenilor europeni. Avem nevoie de ajutor din partea Uniunii Europene, mai ales cu, prin adoptarea unui, unei propuneri legislative ambițioase privind bunurile și serviciile accesibile. Mă refer la actul accesibilității care definește în mod clar Uh, și detaliat accesibilitatea, acesta aplicându-se pe scară largă și definește de asemenea um, necesitățile accesibilității în diferitele sectoare. Trebuie să existe și, meca- și sancțiuni um, pentru a ca oamenii să obțină o retribuție dacă unii nu respectă legislația pentru accesibilitate. Sprijinul Uniunii Europene este necesar pentru ca accesibilitatea să fie integrată și în regulile de achiziții publice și în, folosirea fondurilor structurale. În ceea ce privește accesibilitatea internetului, EDF-ul are o atitudine pozitivă față de implicarea Comisiei Europene prin uh, agenda digitală pentru Europa și va continui să contribuie la adoptarea unei directive ambițioase care să acopere accesibilitatea site-urilor web din sectorul public, dar și privat sprijinul instituțiilor europene, mm, toate aceste aspecte vor demonstra angajamentul acestora de a aplica Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru a favoriza libera circulație pentru toți cetățenii cu dizabilități. Mulțumesc! Eh, muchísimas gracias, Peca. Mulțumim. Aș dori să vă anunț că domnul Claudio Morganti va participa la această sesiune, este vicepreședintele intergrupului pentru disabilități în Parlamentul European. Dânsul ne va ajuta să organizăm a doua parte a acestei sesiuni. Această a doua parte a dezbaterilor. Îi mulțumesc anticipat pentru prezență. Acum aș dori să o ascultăm pe doamna Nelly Cruz, vicepreședinte a, a, la Comisia Europeană pentru Agenda Numerică. Veți asculta acum mesajul doamnei Cruz. European Parliament to share Aș fi dorit să fiu alături de dumneavoastră în Parlamentul European pentru a vă da vești bune. Știți că mulți nu au acces la site-urile web și serviciile online. De ce? Pentru că nu știm care sunt nevoile lor. Și totul soluția poate fi atât de simplă. Tocmai despre asta e vorba în mesajul meu. Internetul oferă noi instrumente și servicii extraordinare și oferă oportunități economice sociale de um, guvernare electronică sau pur și simplu de contact cu prietenii și familia până la uh, îngrijiri de sănătate. Sunt lucruri pe care uh, cetățenii, la care cetățenii pot să aibă acces online. Imaginați-vă, uh, dacă nu ați putea profita de aceste oportunități, dacă nu vedeți suficient de bine sau nu știți să scrieți pe tastatură suficient de bine. Um, mulți din cei 80 de milioane de europeni cu dizabilități nu au acces la aceste servicii. E nevoie de soluții, cum ar fi site-uri web mai ușor de accesat, în care interacțiunea este facilitată, dar aplicarea în Europa până acum uh, nu a fost grozavă chiar pentru site-urile web ale serviciilor guvernamentale. Anumite state membre au introdus um, astfel de reguli, uh, de multe ori acestea sunt insuficiente. cei care dezvoltă software, software se confruntă cu dificultăți de reglementări diferite în statele europene. Guvernele trebuie să dea exemplu. Pachetul nostru legislativ uh, va asigura accesibilitatea principalelor site-uri internet uh, în întreaga Uniune Europeană. Fie căutați un loc de muncă, vă înscrieți la um, universitate, um, prin standarde consecvente, um, propunerea noastră va facilita soluțiile pentru creșterea piețelor, piețe în valoare de 2 miliarde de euro. Și milioane de oameni vor avea astfel acces la servicii guvernamentale, pentru a face agenda digitală să avanseze, oferând acces și oportunități egale tuturor. Toate interfețele site-urilor web trebuie să fie accesibile, nu doar pentru serviciile publice și sper că mm, inițiativa noastră va avea repercusiuni și în alte domenii dorim ca lumea digitală să fie accesibilă pentru toată lumea și aceste instrumente să fie oferite mai ușor. Acesta este un prim pas important pentru atingerea acestui obiectiv. Sper că cu toții sunteți entuziaști și că vom atinge împreună acest obiectiv. Sunt nerăbdătoare să văd care vor fi rezultatele acestei conferințe. Vă urez mult succes în dezbaterile dumneavoastră în legătură cu aplicarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Europa. Muy bien, pues llegamos. Bun, acum trecem uh, la dezbaterea în plen. Las acum președinția sesiunii domnului Morganti, în care um, va modera acum dezbaterea. Grazie. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Îmi cer scuze că nu am fost prezent la lucrările din întreaga zi. Am fost reținut în Italia până acum. Dar este o plăcere pentru mine să iau cuvântul la această sesiune dedicată mobilității persoanelor cu dizabilități. Acesta este cu siguranță un element uh, important. Uh, eu am dorit să particip la intergrupul pentru dizabilități ca vicepreședinte cu mândrie uh, și să fac acest lucru în Europa, dar mai ales în țara mea. Mi se spune că trec puțin, dar aș dori totuși să vă vorbesc despre o victorie pe care am obținut-o în țara mea. E vorba de um, acțibildul pentru uh, autoturisme, pentru persoanele um, cu dizabilități. Uh, nu uh, aveam o etichetă uh, pentru accesul la spațiile de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Deci o persoană care mergea în alte țări europene nu putea să beneficieze de pe urma acestor spații. Și am făcut eforturi pentru ca și Italia să uh, Uh, fie integrată în Europa din acest punct de vedere și orașul meu a fost primul în Italia în care uh, se aplică aceleași norme ca și în restul Uniunii Europene. Orașul meu a fost primul care a adoptat această etichetă. Um, eu voi continua să sensibilizez um, în legătură cu aceste aspecte, în primul rând Comisia Europeană și statele membre și, pe de altă parte, să sensibilizeze și cetățenii din teritoriu care trebuie să-și cunoască drepturile și să cunoască posibilitățile oferite de Uniunea Europeană. De multe ori, din Italia, Uniunea Europeană e văzută foarte departe și puțin dar trebuie să aibă un rol de jucat și aici, și, pentru că va avea din ce în ce mai multe responsabilități în viitor. Bineînțeles, facem parte din Europa, deci trebuie să obținem întotdeauna mai mult din partea Uniunii Europene și Uniunea Europeană trebuie să sensibilizeze uh, cetățenii legătură cu drepturile cetățenești. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Acum doresc să dau cuvântul Verei Borvalot de la Confederația Europeană pentru cei care suferă de leziuni cerebrale și familiile lor. Good afternoon. My... Bună ziua. Sunt, mă numesc Vera, reprezint BIF, Federația Europeană a persoanelor care suferă de, suferă de leziuni cerebrale și familiile lor. Um, creierul este cel care comandă toate organele noastre interne și toate activitățile noastre externe. În Europa, peste 2 milioane de cetățeni supraviețuiesc unei leziuni cerebrale în fiecare an. Deci, astăzi, foarte mulți cetățeni trăiesc uh, cu o leziune cerebrală. Majoritatea sunt tineri au o viață lungă în față, dar cu limite noi și fără ajutor pentru a-și trăi această nouă viață, rămân acasă și așteaptă să treacă timpul. Nu li se permite să fie cetățeni. O leziune cerebrală de multe ori este invizibilă și consecințele sunt greu de înțeles pentru alții, pentru că afectează mai ales funcții cognitive, care sunt esențiale în viața de zi cu zi, de exemplu, capacitatea de a-și găsi drumul înapoi spre casă sau de a comunica. Este de, um, arătat științific că o persoană cu leziuni cerebrale poate să aibă o calitate mai bună a vieții dacă beneficiază de tratament specializat la spital și în comunitate, fără limite de timp. Din păcate, nu se întâmplă așa în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Unele țări uh, fac ca și cum această problemă nu există, nu există deloc. Altele recunosc că există, dar din cauza crizei mm, consacră mai puține resurse uh, tratării persoanelor cu uh, leziuni cerebrale. Există uh, o diferență enormă între normele Convenției ONU și realitatea vieții persoanelor cu um, leziuni cerebrale. Cerem ajutorul Parlamentului European pentru a nu lăsa în întuneric aceste persoane, pentru a le dăm posibilitatea de a ieși din criză ca cetățeni activi. BIF dorește să coopereze. Uh, nu dorim ca lucrurile pentru noi să fie făcute fără noi. Mulțumesc! Hola, Filip uh, Sazal. Are acum uh, cuvântul Filip Sazal din Consiliul francez uh, pentru persoanele cu disabilități. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să insist asupra două puncte care mi se pare esențiale și care poate nu au fost subliniate deja în destul în această dimineață. Am înțeles cu toții de ce ne trebuie Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și care este îmbunătățirea pe care o poate aduce ea pentru oamenii cu dizabilități în Europa, dacă este corect aplicată. Însă, pentru ca să fie aplicată, trebuie să fie o forță obligatorie, trebuie să aibă un caracter normativ. Avem impresia, noi, persoanele cu handicap, uh, de la baza uh, piramidei că unele state și-au liniștit conștiința încercând să ratifice, ratificând Convenția Națiunilor Unite și după aceea încearcă să o colească oarecum, mai precis, de fapt, să nici nu o aplice unele dintre ele. Așadar, o decizie a Consiliului de Stat din uh, iulie 2012 din Franța arată că anumite articole din Convenție nu pot fi aplicabile în țara noastră pentru că nu sunt destul de precise. De fapt, E vorba de motive financiare pentru care nu se dorește punerea lor în aplicare. Așa uh, s-a gândit guvernul francez. Am dorit de aceea să obținem o susținere puternică din partea Uniunii Europene pentru ca această convenție să aibă cu adevărat o um, aplicare puternică care să devină superioară dreptului național și care să oblige statele care au ratificat-o să-și modifice legile în consecință. Unul din obstacole în calea acestei uh, convenții este faptul că legislațiile în domeniul social sunt în competența statelor membre, ceea ce frânează aplicarea convenției. Și aceasta este o chestiune pe care trebuie să o analizăm, așa cum au spus-o și unii vorbitori în această dimineață, o Europa unită pe plan fiscal, pe plan uh, social, ne va permite să aplicăm mai bine această convenție și sperăm ca ea să aibă, să fie o forță obligatorie. Iar în cazul în care nu se, aplice, se aplică, asociațiile pentru persoanele cu handicap ar trebui să aibă o cale de atac pentru ca să se asigure că este respectată, astfel încât ea să devină într-adevăr o obligație pentru statele care au ratificat-o. Vă mulțumesc foarte mult și uh, contăm într-adevăr pe susținerea Europei pentru ca să se schimbe aceste lucruri. Prossimo oratore Antonius Ciarocopoulos. Acum are cuvântul Antonius Ciarocopoulos, vicesecretar al Confederației Elene pentru persoanele cu dizabilități. Are cuvântul două minute. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, stimați colegi, doamnelor și domnilor, pentru mine este o mare onoare să fiu aici la Parlamentul European în calitate de reprezentant uh, al Consiliului Federației care se ocupă de persoanele cu dizabilități în așteptarea unui act normativ obligatoriu care ar fi esențial pentru îmbunătățirea climatului în care se, de care se lovesc persoanele cu dizabilități, Trebuie să luptăm pentru obiectivul de a garanta egalitatea de tratament, de șanse și pentru a elimina barierele în calea persoanelor cu dizabilități. Și uh, așadar, pentru a putea lupta împotriva discriminării, trebuie să spunem foarte clar că ameliorarea dispozițiilor pentru accesibilitate trebuie uh, să se angajeze guvernele noastre și nu numai guvernele, ci și Uniunea Europeană respectând, bineînțeles, Convenția ONU. Convenția este primul tratat la nivel internațional care a fost ratificat de foarte multe state membre și care prevede o serie de drepturi pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități și familiile acestora au fost foarte lovite de criză și de aceea trăiesc uh, această situație într-o manieră foarte dificilă. Este de aceea necesar să ne unim puterile și să folosim acest forum al, perso- forum al persoanelor cu dizabilități pentru că acesta ne reprezintă și apoi să încercăm să facem ceva concret. Trebuie în primul rând să revendicăm o asistență mai mare pentru persoanele cu probleme și uh, aș vrea de asemenea să vă amintesc disabilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Uh, toate persoanele sunt de fapt afectate. Toate persoanele trebuie să poată să utilizeze infrastructurile, serviciile, bunurile și trebuie să poată să comunice într-o manieră normală cu celelalte persoane. Aceasta este una din uh, valorile pe care vrem să le obținem pentru toate persoanele. Mulțumesc! parola Jean. Mulțumesc, are cuvântul Jean-Luc Simon, președintele People's International uh, Persoane cu Dizabilități. Mulțumesc. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suntem aici la cel de-al treilea Parlament European al persoanelor cu dizabilități pentru a ne reafirma drepturile și mai ales pentru a reafirma felul în care persoanele cu dizabilități trăiesc această criză deja, de fapt, de la nașterea noastră, cum am reușit să depășim această criză, să o rezolvăm și eventual să dezvoltăm, în ciuda crizei cu care ne confruntăm, anumite abilități suplimentare dacă există experți pentru criza în care ne aflăm, suntem chiar noi și dacă soluțiile trebuie să existe, ele vin de la noi. Una din soluții este să facem apel la toate capacitățile care momentan nu sunt exploatate și la toată expertiza pe care am uh, elaborat-o noi, persoanele care au trăit cu aceste dizabilități și și-au adus contribuția în ciuda barierelor cu care s-au confruntat. Am dezvoltat această expertiză și am dorit acum să fie folosite ca un instrument pentru evoluția acestui domeniu. Sperăm, deci, să participăm la această întreprindere, sperăm ca această participare să fie cerută în manieră benevo- de manieră benevolă și să se încerce în același timp să se încadreze și să remunereze ajutorul pe care noi putem să-l oferim, astfel încât fiecare persoană handicapată să poată să fie valorizată prin ceea ce aduce ea ce contribuție aduce ea societății. Avem nevoie însă de criterii clare care să definească această participare, care foarte des este doar văzută ca o prezență a noastră doar la masa negocierilor. Sigur că aceasta este importantă, dar nu este în niciun caz suficientă. Este nevoie să participăm la toate etapele dezvoltării unei soluții și la toată punerea în aplicare a acesteia. Pentru că această participare să fie eficientă și productivă, este nevoie de o susținere a acesteia și trebuie o definiție mai clară astfel încât să putem să recunoaștem recunoaștem că un proiect ca acesta trebuie să fie participativ și deci să aibă și fondurile necesare. Mulțumesc! Uh, please euh, ask the person to rise. Vă rog să ridicați mâna când sunteți la rând pentru ca să vă vadă camera de luat uh, vederi. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Jamie Bolling de la Asociația Europeană pentru Viața, Viața Independentă. Are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domn, stimați delegați, stimați membri în Parlamentul European. Barierele sunt foarte multe și le cunoaștem foarte bine. Am vorbit despre accesibilitate, despre lipsa de servicii, de servicii de asistență personală și de acces la fondurile structurale. De asemenea, în vizitele pe care le-am făcut la instituțiile din Europa, am văzut că foarte multă lume își cere aceste drepturi, dorește să iesă din acele instituții în care sunt închiși. Însă unii nu au uh, cum să locuiască în casele lor, nu au asistență și în loc să primească o locuire asistată, au trebuit să fie închiși pentru restul vieții într-o instituție, trăind într-o închisoare, încălcând drepturile omului. Unele țări spun că au implementat, de fapt, uh, uh, ceva esențial pentru viața lor, dar, de fapt, nici nu își dau seama că nu este ceea ce ne dorim și nu vrem ca Comisia să susțină aceste măsuri. De anul viitor uh, se va putea face o, se va putea face o petiție chiar pe internet. Și noi când vorbim de participare vedem că în unele state membre s-au primit uh, s-au primit burse pentru ca să meargă, de exemplu, din Bulgaria în altă țară, la Viena, și nu pot merge pentru că nu au asistență. Există o fată care dorea să facă um, um, doctoratul în altă țară și nu a putut să meargă să studieze acolo pentru că nu a putut să se deplaseze. Așadar, accesibilitatea trebuie să fie ceva congi. Condiționalitatea trebuie să fie foarte clară și față de fondurile structurale, progresele de, deci, pro, proiectele de cercetare în cadrul proiectului cadru de cercetare 7 sau uh, câteodată, câteodată este mult prea scump să participăm uh, la un astfel de programe. Poate că câteodată trebuie să se garanteze mai întâi accesibilitatea înainte să se garanteze participarea. Trebuie de aceea ca Parlamentul European și instituțiile să adopte actul european pentru accesibilitate și rezoluția EDF despre care am vorbit și uh, rezoluția ENA uh, și definiția acesteia. Dar uh, dacă readucem directiva discriminării înapoi pe masa negocierilor, atunci trebuie, într-adevăr, să o punem și în aplicare. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor, domnul Bones, din partea Asociației Spina Bifida are cuvântul acum uh, două minute. Thank you, Chair, for uh, allowing me to speak. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că îmi acordați cuvântul uh, în numele um, organizației mele. 250.000 de uh, persoane suferă de această boală în Europa. Uh, și aș dori să vă transmit și poziția lor în timpul acestui seminar foarte important. În timpul uh, uh, în acest an al solidarității între generații și în pregătirea anului viitor al unui cetățenii europene, am uh, încercat să studiem situația persoanelor în vârstă care suferă de această boală, spina bifida. Uh, persoanele în vârstă cu spina bifida sunt cu adevărat pionieri și ne arată uh, calea pentru viitor. Uh, acest grup în creștere se confruntă cu uh, barere tot mai importante în societatea noastră care rezultă din lipsa de acces la servicii de sănătate, de uh, educație, de pregătire și uh, egalitate. Și uh, încercăm să pregătim terenul pentru uh, viitoarele generații și soluția nu uh, e neapărat de ordin financiar, ci de mentalitate, de o schimbare de mentalitate. Uh, avem uh, un uh, document pe care l-am, uh, l-am pregătit, respectiv investiția dumneavoastră și cât e de rentabilă și uh, avem o serie de recomandări. Prima dintre ele este că decidenții politici ar trebui să recunoască situația și nu să o ignore. Cred că am suficient uh, timp pentru a vă da un exemplu. Copii care suferă de uh, hidrocefalită spina bifina au acces la îngrijiri de sănătate multidisciplinare, deși nu în toate țările europene când ajung la vârsta de 81 sau ă, de 18 sau 21 de ani, doar ă, puțin mai beneficiază de aceste servicii de îngrijire. Deci după ce situația aceasta dificilă este ă, recunoscută, putem coopera cu decidenții politici pentru a face față provocărilor și să ne asigurăm că îndepărtăm barierele din calea persoanelor care suferă de această boală. Mulțumesc. Teresa Palaian de la Comitetul Spaniol al uh, Comisiei Persoanelor cu uh, Dizabilități are cuvântul pentru două minute. Bună ziua! Aș dori să îmi uh, exprim recunoștința pentru faptul că mi se acordă posibilitatea să particip la acest for care ne reunește astăzi. Uh, persoanele cu dizabilități, bărbații și femeile cu dizabilități din Uniunea Europeană suferă, suferă direct de pe urma consecinței, uh, consecințelor crizei, care nu este doar o criză financiară și uh, economică, ci și este și socială. În 2 decembrie, pentru prima dată din istorie, în istoria uh, mișcării de asociere, uh, a avut loc un uh, marș, o demonstrație în Madrid uh, a persoanelor cu uh, dizabilități care, conform cifrelor furnizate de către poliție, a beneficiat de participarea a mai bine de mii de participați care au reprezentat mai bine de 7.000 de organizații diferite și uh, mai mult de 4 milioane de uh, persoane, de cetățeni uh, spanioli cu dizabilități. Uh, inegalitățile cele mai importante îi afectează pe toți cetățenii, dar uh, subminează sau erodează și coeziunea socială. Și pentru a obține unitatea de acțiunilor noastre, Uh, reprezentanții de vârst al uh, uh, organizațiilor pentru drepturile persoanelor cu dizabilități au încercat să uh, inventeze o platformă vastă uh, pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar la care fac, uh, sunt asociate și minoritățile și alte uh, categorii sociale și care reprezintă mai bine de 9 milioane de cetățeni. E foarte necesar să sprijinim investițiile sociale, mai ales investițiile în capitalul uman și în coeziunea socială. Și nu există nicio îndoială că această platformă reprezintă, uh, joacă un rol foarte important și probabil, după cum știți cu toții, domeniile cele mai importante uh, îl reprezintă ocuparea inclusivă, formarea, pregătirea și incluziunea socială. În toate aceste domenii, persoanele cu dizabilități reprezintă grupul uh, care riscă să sufere cel mai mult de pe urma excluziunii sociale. Și de aceea, astăzi, mai mult decât uh, oricând, avem nevoie de ajutorul Europei, de ajutorul statelor membre. Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de politici și de măsuri care să ne protejeze și care să apere drepturile care Uh, pe care le-am uh, dobândit atât de greu. Avem nevoie ca uh, rețeaua socială europeană să funcționeze astăzi mai bine decât oricând. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la Suedia. Domnul Lars Ling, Lingberg din partea Federației Suedeze a persoanelor cu dizabilități. Aveți două minute. Nu este în sală. Ba da, ba da, aici sunt. Sunt președintele Asociației uh, uh, cu uh, dizabilități. Lars nu este în sală, e bolnav, eu îl înlocuiesc. Aș trebui să vă spun că reprezentăm în total 80 de milioane de persoane, persoane care au uh, probleme. Problema cea mai importantă o reprezintă experiența și cunoștințele și noi avem această expertiză. Aș dori să vă reamintesc că Convenția Națiunilor Unite și textul său aici se spune foarte, foarte clar și am textul chiar uh, sub ochi. Uh, la articolul 4 din acest text se stipulează care se numește măsuri generale, la punctul 3 sau angajamente generale, la punctul 3 se spune că consultarea este necesară în cadrul Uniunii Europene. Noi suntem experții cărora trebuie să li se adreseze um, sta, um, statele membre. Și, și în uh, contextul altor concepte, precum uh, liber, libera circulație pentru uh, persoanele cu dizabilități uh, libera circulație a persoanelor reprezintă un, un uh, aspect principal al uh, construcții europene. În anumite state membre există însă, persistă însă uh, piedici, obstacole enorme în calea liberei uh, circulații pentru persoanele care uh, au dizabilități ceea ce are consecințe directe asupra pregătirii și a mobilității uh, mâinii de lucru și de asemenea se împiedică și creșterea la nivel european și la nivel internațional. Uniunea Europeană poate juca un rol foarte important pentru a promova mobilitatea pentru persoanele care suferă de dizabilități. Credem că normalizarea ne poate ajuta în acest sens, la fel ca și uh, consolidarea unor uh, directive pentru a uh, spori normele comune. Uh, de exemplu, am putea folosi o planificare normalizată a societății pentru ca accesul persoanelor cu handicap să fie garantat peste tot. Apoi, ar trebui ca prin fondurile structurale și Fondul Social European să se facă investiții structurale, ceea ce poate avea uh, un efect pozitiv asupra planificării societale în Europa. Delegația suedeză ar trebui să sublinieze mai ales faptul că Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat uh, în acest domeniu al standardizării internaționale, care ar trebui de asemenea după aceea să se răspândească în uh, întreaga lume. Credem că în această activitate de standardizare să uh, dăm impulsul inițial să dăm tonul, să ne asigurăm că fondurile structurale și uh, fondurile de cercetare pun mai mult accentul pe acest uh, aspect uh, incluziune și cred că uh, lucrările colofiului nostru vor fi un material foarte interesant uh, pe viitor. Vă mulțumesc. A la parola, signor. Are cuvântul domnul Benglin Stefans Dotir, președintele Uniunii Europene a Surzilor. Trei minute. Bună ziua tuturor. Voi folosi uh, limbajul mimico-verbal. Reprezint uh, Uniunea Europeană a Surzilor și um, alte țări europene, um, Norvegia, uh, Islanda și Elveția. Am făcut cercetări în întreaga Europa, în statele membre, Uh, privind Convenția ONU. Am primit 500 de răspunsuri și 85% din aceste răspunsuri sunt de la persoane cu handicap auditiv care folosesc limbajul mimico-verbal. Ce frapează cel mai mult în această anchetă? E vorba de folosirea interpreților de limbaj mimico-verbal. Uh, 50% au spus că calitatea interpretării în limbajul mimico-verbal este foarte scăzută. 42% uh, au spus că nu sunt disponibili suficienți interpreți de limbaj mimico-verbal în Europa, ceea ce pune piedică libertății de circula- circulației persoanelor cu handicap auditiv în Europa. Este important ca cetățenii să poată să beneficieze de interpretare în limbajul mimico-verbal. Altfel spus, dacă dorim libertate de mișcare, liberă circulație, e nevoie de legislație orizontală care să ofere accesibilitate la nivel european și la nivel național și avem nevoie și de standardizare în formarea interpreților uh, în limbaj mimico-verbal în Europa. Noi, cei care folosim limbajul mimico-verbal în Europa, suntem 800 de mii de oameni și avem la dispoziție numai mii de interpreți de limbaj mimico-verbal. Avem nevoie de legislație, avem nevoie de formare de calitate a interpreților pentru ca și noi să putem să beneficiem de pe urma libertății de circulație în Europa. Mulțumesc! La parola la signora Letizia. Are cuvântul doamna Letizia Petijon din Consiliul francez al persoanelor cu mm, dizabilități. Două minute. Merci. Mulțumesc. Bună seara tuturor. În calitate de reprezentant a tinerilor cu dizabilități, aș dori să vă spun că dorim să se aducă mai multă importanță, să dea mai multă importanță nevoilor noastre, așteptărilor noastre în toate politicile Uniunii Europene. Astfel, în domeniul învățământului, am dorit să beneficiem de garanții de egalitate cu ceilalți studenți uh, sau stagiari, um, să avem acces la formare și la toate celelalte propuneri făcute altor tineri. Ne confruntăm cu numeroase obstacole în mobilitate, ni se răstrânge posibilitatea de a călători, de a studia, de a ne forma și de a lucra. Numai un gest uh, puternic din partea Uniunii Europene ar permite garantarea unei participări sociale uh, Um, la activitățile din timpul liber, activitățile sportive și cele legate de cetățenie. Această incluziune nu trece decât prin aceste domenii prealabile care sunt doar exprimarea drepturilor și libertăților fundamentale. Este important și mă voi opri aici, este important să se dezvolte mai mult dialogul social cu tinerii pentru a le permite să se angajeze ca actori de plini în construirea și dezvoltarea unei politici europene cu adevărat inclusive pentru o Europa deschisă tuturor. Mulțumesc foarte mult! Doresc la parola la colega Mar Are cuvântul colega Martina Anderson, două minute. I would first of all... Mai întâi aș dori să mulțumesc organizatorilor acestui program deosebit. Este o tendință care ne îngrijorează mult ceea ce observ în țara mea, în Irlanda, și anume faptul că criza este folosită ca scuză pentru uh, reduceri bugetare de austeritate în finanțarea pentru persoanele cu dizabilități. În nordul Irlandei, Alianța pentru Dizabilități își pierde um, bugetul. Venitul persoanelor cu dizabilități nu mai au aceleași venituri și nu mai pot să trăiască independent. Este esențial în momente de criză economică să se asigure secțiunii cele mai vulnerabile și marginalizate a societății să fie protejată și să nu fie ținta reducerilor bugetare. Uh, am uh, trimis uh, recent un text Parlamentului și mi-am dat seama că la Bruxelles, în centrul Bruxellesului, nu am găsit decât două restaurante amenajate uh, pentru persoanele cu dizabilități, atât la masă cât și la toaletă. În așa numita capitală a Europei mi-aș fi închipuit că nu se poate întâmpla așa ceva. Suntem în 2012, nu în 1812. Trebuie să facem eforturi mult mai mari pentru a oferi accesibilitate tuturor, pentru ca și persoanele cu dizabilități să se bucure de libertate de mișcare, libertate care este garantată de tratate și care să le permite să trăiască demn. Mulțumesc! la Are cuvântul acum Niro Zolt, Jolt din partea Federației Maghiare a persoanelor cu dizabilități. Trei minute. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Kedves or... Mulțumesc, stimate domne, stimați domni, dragi colegi, colegi, situația persoanelor cu dizabilități uh, diferă în funcție de cultură, în funcție de vârsta respectivilor. Și schimbă foarte mult pentru societate cum este percepută situația persoanelor cu dizabilități. De aceea trebuie să transmitem un uh, mesaj important. Există Convenția pentru persoanele cu dizabilități, Convenția ONU. Acesta este un mesaj esențial. Eu personal am uh, fost tratată greșit la 2 ani și uh, tratat greșit și de aceea mi-am pierdut auzul. Împreună cu colegii mei am crescut uh, așa încât, de fapt, nu se putea folosi limbajul mimico-gestual și nu a fost recunoscut acest limbaj foarte mult timp. Dar și pedagogii de specialitate nu au acceptat acest limbaj și ne-au uh, transmis, uh, ne-au predat uh, ca unor persoane fără această uh, fără acest handicap. Deci nu puteam să, decât să ghicim uh, de pe buzele profesorilor ce se spunea. Știți cât de importantă este însă comunicarea în viața unui om, pentru că comunicarea este de fapt destinul unui om. Când uh, un copil uh, care aude bine crește, merge la școală. Acest copil vorbește limba maternă perfect și bazându-se pe această limbă maternă, apoi toți care se ocupă de educația copilului uh, îl promovează. Noi suntem uh, părinții unor copii care aud, dar noi nu auzim. Iar limba noastră maternă nu este limba noastră maternă, deci limba pe care o vorbea mama noastră, ci este o altă limbă. Noi învățăm unii de la ceilalți. Pentru că noi am învățat de fapt în secret acest limbaj și oricum nu am putut, și așa am putut să devenim uh, partea unei comunități culturale. Bineînțeles că facem parte dintr-o comunitate și de aceea această convenție este extrem de importantă. Trebuie, deci, să stimulăm învățarea limbajului mimico-gestual și trebuie să îi susținem pe cei care au probleme, persoanele care au un handicap auditiv. Trebuie să elaborăm legi care să creeze un cadru juridic în care să avem posibilitatea de a ne exercita drepturile. Avem o, uh, o convenție, avem uh, legislație despre sistemul de educație și nu avem prea mult timp. Trebuie să ne concentrăm pe educație, pe formarea profesională de mai târziu, iar uh, instituțiile care nu au această metodă integrativă trebuie să-și dezvolte această metodă, trebuie să se adapteze la um, achiul comunitar și trebuie de asemenea să ne uh, asigurăm că sunt și fonduri uh, suficiente pentru aceste măsuri. În ciuda acestor probleme, există servicii care oferă uh, interpretare de limbaj minimico-gestual, există foarte multe programe care au subtitraj și în uh, domeniul academic pot foarte multe persoane cu handicap auditiv să participe la studii dar de ceea ce vreau să subliniez este că suntem pe calea cea bună. Trebuie însă numai să-i găsim pe cei care vor să plece cu noi în această călătorie în care încercăm să îmbunătățim situația. Vă mulțumesc pentru atenție. Allora, prossima oratrice, Următoarea vorbitoare, doamna Corin Clemon, numele Platformei Europene pentru Autodeterminare, are cuvântul acum pentru patru minute. Bonjour, je m'appelle Corinne Clermont, je viens de France. Bună ziua, sunt Corin și vin din Franța și astăzi reprezint uh, EPSA. EPSA este platforma uh, Europeană a autoreprezentanților, adică persoane intelectuale care doresc să vorbească despre drepturile lor, despre nevoile lor. Cetățenia în Europa este, de exemplu, dreptul de a vota la alegerile europene. Toate persoanele cu handicap trebuie să aibă dreptul să voteze, alegerile trebuie să fie accesibile. Aceasta nu înseamnă numai ca birourile de vot, adică Um, să fie adaptate pentru noi, ci și ca programele politice să fie accesibile tuturor. Trebuie să fie ușor de înțeles și trebuie să avem și destule informații pentru toate alegerile, pentru a înțelege la ce servesc aceste alegeri. Suntem cetățeni cu drepturi de pline și de aceea avem nevoie de informații suficiente pentru ca să putem să ne exercităm aceste drepturi. Trebuie să-i uh, ajutăm și pe cei care au handicap un handicap pentru a fi candidați la anumite alegeri și de ce nu într-o zi o persoană cu un handicap uh, să poată de, să deveni, de exemplu, membru în Parlamentul European. Există și un uh, document care se numește Documentul pentru accesibilitate în Europa. Acesta ar fi foarte util dacă ar ar fi util dacă deputații europeni ar dori să se întâlnească cu uh, reprezentanții asociației noastre și dacă ar citi acest document. Mulțumesc! La facultate, la signora Isabel Bayonas. Isabel Bayonas de Barra, din partea Spaniei, reprezentanța persoanei cu uh, dizabilități. Două minute. Stimați colegi, în uh, Convenția ONU, în preambul, se recunoaște importanța familiei. Uh, bărbații și familii, femeile trebuie să se ocupe de persoanele cu handicap din familiile lor. Eu fac parte dintre mamele care au abandonat totul pentru a mă putea ocupa de copilul meu care suferă de autism. Ceea ce însă nu înseamnă că trebuie să ne ocupăm doar de acești copii. Trebuie ca familiile lor să fie ajutate, trebuie să beneficieze de o protecție socială adecvată, de accesibilitate, uh, servicii de uh, san, uh, sanitare de calitate, acces la locuințe și la o viață demnă. E vorba de o recunoaștere și de un ajutor pentru toți cei care și-au consacrat toată viața pentru a îngriji persoanele din familia lor care suferă de uh, un handicap. Uh, de ani de zile familiile sunt predatori de servicii și trebuie să se recunoască faptul că persoanele cu dizabilități uh, trebuie să aibă dreptul ca orice altă persoană la nediscriminare, incluziune și respect. Simon uh, Zaradi Veradi din partea Federației Maghiare pentru Persoanele cu Dizabilități. Are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat cuvântul. Eu reprezint Asociația Națională a persoanelor cu deficiențe, cu handicap de auz se vorbește foarte mult de obstacole și toată lumea când spune cuvântul obstacol piedică se gândește la bariere sau la obstacole fizice, dar ar trebui să analizăm toate aspectele uh, sau toate fațetele vieții. Aș dori să vă vorbesc, uh, să vă dau un exemplu. Uh, vorbim de aceste aparate care sunt puse la dispoziția persoanelor care suferă de handicap auditiv. Um, sunetul și lumina joacă un rol foarte important și ne dăm seama că chiar vieți umane pot fi salvate. Trebuie să avem acces și la informații și la uh, formare. De exemplu, ar trebui să ne asigurăm că um, fiecare, orice lecție sau orice conferință să fie în limbaj mimico-verbal pentru ca persoanele, uh, pentru ca uh, persoanele care suferă de um, handicap auzitiv să aibă acces la astfel de uh, informații. Și NOS, asociația noastră din Ungaria, a primit 4 milioane de euro sprijin financiar pentru interpretare um, video și cred că ar trebui să încercăm să uh, analizăm și mijloacele tehnice pe care le putem folosi. Uh, noi, în calitate de contribuabili, am putea să contribuim și noi la societate atunci când suntem uh, sprijiniți, când, uh, când suntem uh, finanțați și sprijiniți de către statul maghiar. Pentru că trebuie să Uh, ne gândim și la nevoile uh, persoanelor cu handicap. Credem că, uh, de asemenea, programe de folosire sau de reeducare ar trebui să fie puse la dispoziția acestor persoane pentru ca ele să fie învățate să citească pe buze. Deocamdată, nu, nu, sprijinul acordat asociației noastre nu este suficient de puternic. Noi am dorit să fim ajutați să facem parte din societate. Mulțumesc. José Manuel Gonzalez are acum cuvântul. Două minute. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Bună ziua, mulțumesc că mi-a acordat cuvântul, că îmi permite să particip la dezbatere. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care este foarte important pentru mine. În cadrul Parlamentului European se vorbește despre egalitate, egalitatea între cetățeni. Totuși, cred că este foarte important ca și mass media să fie implicate. Ehm, aș dori să lansez un apel la răspunderea socială a mijloacelor de comunicare. Un apel care merge în patru direcții. În primul rând, trebuie să ne gândim ca noile tehnologii să fie accesibile și la dispoziția tuturor cetățenilor. De asemenea, trebuie ca mass media să includă în, reda, în, ehm, în redacțiile lor persoane cu dizabilități. Apoi, trebuie să ehm, ne asigurăm că societatea cunoaște cu adevărat viața 60 de milioane de persoane și să înțeleagă uh, uh, Uh, limbajul mimico-verbal, care este uh, un, handic, un um, obstacol în uh, integrarea acestor persoane în societate. Vă mulțumesc. Um, un vi- Avem acum uh, un mesaj video din partea domnului Ivan Rompoi. Rog regia să dea drumul. Este al treilea Parlament European al persoanelor cu disabilități. Este o plăcere pentru mine să mă adresez dumneavoastră. Conferința dumneavoastră este un eveniment extraordinar pentru că reunește instituțiile europene și persoanelor cu dizabilități din toate colțurile Europei pentru a dezvolta și mai mult un dialog pozitiv și un parteneriat. Așa cum s-a întâmplat în edițiile precedente, această conferință uh, va avea din nou un impact important asupra politicilor europene pentru persoanele cu dizabilități. Anul trecut am uh, participat personal la uh, situația um, Uniunii Europene al persoanelor cu dizabilități. Mă bucur că convenția dumneavoastră de astăzi este o concretizare uh, a celor discutate cu acea ocazie. Astăzi aveți dezbateri în legătură cu politicile actuale și viitoare pentru dizabilități în Europa și în întreaga lume. Vă voți concentra pe importanta convenție ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest tratat este un angajament al comunității internaționale pentru a dezvolta uh, politici și măsuri potrivite. Și Uniunea Europeană doresc să-și arate angajamentul față de acest tratat pentru a dezvolta politici și măsuri în favoarea persoanelor cu dizabilități. Primul raport privind punerea în aplicare a acestui convenții realizat de ONU va fi un pas important care va ghida Uniunea în acțiunile sale viitoare. Doamnelor și domnilor, în momente economice dificile, Uniunea Europeană continuă să fie angajată pentru politici, pentru cei mai vulnerabili, tineri, femei, persoane cu dizabilități acțiunile noastre pentru a recâștiga creșterea economică și pentru a lupta împotriva șomajului sunt esențiale pentru a păstra viu modelul, modelul nostru social, pentru bunăstarea 500 milioane de oameni, pentru că Europa este un proiect de valori, un proiect pentru oameni, un proiect cu o inimă. Vă urez mult succes în dezbaterile dumneavoastră de astăzi. Acum doresc să îl invit să o invit la masa președinției pe Cecilia Wistrom, colega mea, vicepreședinte al grupului pentru dizabilități și ni se va alătura și președintele intergrupului Adam Coza, Uite, chiar eu back. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt Cecilia Wikström, eurodeputat din 2009 și vicepreședintă a intergrupului pentru disabilități, al cărui președinte este prietenul meu, Adam. Mă tot uit în sală, dar nu văd delegația suedeză. Unde sunteți? Numai două persoane? A, nu, sunteți numeroși. Mă bucur că văd suedezi în sală astăzi aici. Uh, mă bucur că uh, sunteți prezenți, precum și colegii greci. Și um, vorbitorul uh, adresează câteva cuvinte în greacă. I hope that you all have had a fruitful day in Parliament. O, știu că ați avut dezbateri interesante aici la Parlament. Înainte să vin la Parlamentul European, am fost șapte ani în Parlamentul suedez și am fost vicepreședinte al Intergrupului pentru Dizabilități și pentru mine este foarte important ce am făcut până acum împreună cu Forumul European pentru Dizabilități. Oameni angajați pe care îi admir foarte mult. Sunt atât de multe subiecte și nu putem să le discutăm pe toate aici, dar eu am uh, am fost activă în domeniul vieții independente și mă bucur că sunt suedeză, sunt chiar mândră că sunt suedeză din acest punct de vedere, pentru că Suedia este singura țară în lume în care asistența la persoană este un drept al fiecăruia. Nu facem diferențe Um, pe bază de talent intelectual, 40% din persoanele care folosesc asistența la persoană în Suedia au dizabilități uh, de ordin intelectual. Acum câteva săptămâni, cam o lună, acum, am, cu o lună în urmă aproximativ, am organizat un seminar aici la Parlamentul European în legătură cu punerea, uh, cu sfârșirea instituționalizării uh, în Uniunea Europeană. Numai Norvegia și Suedia, numai Norvegia și Suedia au dispărut azilele, dar pentru a închide aceste instituții trebuie să existe alternative. Societatea trebuie să ofere sprijin de toate tipurile o soluție nu poate fi să fie bună pentru toată lumea. Asistența la persoană este pentru mulți singura posibilitate de a trăi o viață pe care o, o controlează și în legătură cu care pot să decidă. Este singura la care de a trăi uh, independent. Nu știu dacă vă plac filmele moderne, contemporane, dar am văzut un film minunat acum câteva săptămâni alături de unul dintre femei privind uh, viața independentă și ce înseamnă uh, Asistența la persoană. Este filmul Les Antușables. Dacă nu l-ați văzut, vă rog să, vă, să-l vedeți cât de repede, pentru că este un film extraordinar uh, și mesajul pe care îl transmite e foarte important pentru tineri. Dincolo de asta, titlul uh, întâlnirii de astăzi este Punerea în aplicare a Convenției ONU uh, pentru persoanele cu dezabilități în perioadă de criză. Nu este un secret că în momente dificile din punct de vedere economic, cei mai vulnerabili sunt uh, cei afectați cei mai mult, cel mai mult, afectați în uh, cel mai mult, dar avem obligații și în momente de criză. În uh, momente propice și în momente dificile. Mai ales în momentele dificile trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. E mai ușor să spunem asta decât să o facem, dar punerea acestei probleme uh, pe prima pagina ordinii de zi dând vizibilitate problemei, putem observa, se poate vedea ce se întâmplă când se neglijează aceste obligații, va duce um, la situația în care cei care iau decizii nu vor mai putea ascunde aceste lucruri. Mie îmi place mult sloganul Nu trebuie făcut nimic pentru noi fără noi. Este un slogan foarte bun, sper că îl cunoașteți cu toții. Și dumneavoastră uh, puneți în practică acest slogan. Nu se, să nu se facă nimic pentru noi fără noi. Sunteți experți în acest domeniu și ca politician este obligația mea și este o inspirație pentru mine să vă ascult pe dumneavoastră, experții, să țin cont de punctul dumneavoastră de vedere în munca noastră legislativă și politică. Continuați să ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere și trebuie să vă spun că mulți ne ascultă, nu putem schimba lucrurile fără dumneavoastră. Spun acest lucru din inimă. Reveniți chiar uh, continuați uh, să ne contactați într-una dacă ne e nevoie. Haideți să nu oprim canalul comunicării. Vă mulțumesc pentru atenție. And now I am Iar acum am onoarea să dau cuvântul domnului Varda Castanis, care va gestiona acum ședința de vot. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, pentru declarațiile dumneavoastră foarte importante pe care le-ați făcut. Ne bucurăm să avem un parteneriat mai puternic, mai fructuos cu dumneavoastră în Parlamentul European pentru că Parlamentul a fost, European a fost, așa cum spuneam, de la începuturile sale, nu numai uh, cel mai puternic aliat al nostru, ci și cel mai credibil aliat. Ceea ce nu este ușor pentru că, după cum uh, Pat Clerk a, a explicat în această dimine dimineață, toate consultările au avut loc înainte de reuniune. Ați primit, uh, noi am primit textul, am făcut tot posibilul pentru a ne adapta la acest text și pentru a încerca să se țină cont de comentariile noastre și deci atunci rămâne acum la îndemâna noastră să vedem dacă acceptăm acest text. Și voi uh, începe cu votul dacă cineva este împotriva rezoluției acestea pe care am discutat-o în ultimele luni. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți împotrivă. Nu este cazul? Văd foarte bine, văd bine. Even my, my friend Gallus will hear too. Uh... și cred că și prietenii mei vor auzi bine ce am spus. Cine se abține? Nimeni nu se abține. Atunci, rezoluția a fost adoptată în unanimitate. Nu va fi doar o rezoluție. Organele competente din cadrul EDF, în colaborare cu statele, cu membrii noștri și prin intermediul consultării, vor uh, dezvolta planul uh, operațional pentru ca această rezoluție să funcționeze, pentru ca această rezoluție să aducă, să aducă roadele. Și noi toți trebuie după aceea să prezentăm această rezoluție organizațiilor noastre la nivelul țărilor noastre și să o folosim peste tot, la toate nivelurile. Avem nevoie la nivel național și la nivel european să transpunem această rezoluție în acțiuni concrete. Vă mulțumesc și dau cuvântul lui Ceciliei. I thank you very much and thanks. Mulțumesc foarte mult tuturor. The resolution has been unanimous. Rezoluția a fost adoptată în unanimitate și abia aștept să văd această rezoluție ca să o pot citi și să pot să o analizez în de aproape. Și acum uh, declarațiile finale ale lui Adam Coșa, președintele intergrupului pentru dizabilități, colegul meu și prietenul meu. Aveți cuvântul. Da. Köszönöm szépen a szót. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi acordați uh, cuvântul. Dragi colegi, stimați participanți, astăzi am muncit din răsputeri uh, toată ziua și cred că a fost uh, o experiență extraordinară Uh, a fost nemaipomenit faptul că am putut să ne întâlnim și să avem un schimb de vederi uh, cu 500 de reprezentanți ai uh, persoanelor cu dizabilități veniți uh, din foarte multe state membre ale Uniunii Europene și ne-ați uh, povestit despre problemele cu care vă confruntați și cred că a fost uh, o, un eveniment foarte important pentru că am reușit să ne punem gândurile în scris. Și acum aș dori să vă răpesc câteva minute pentru a sintetiza concluziile cele mai importante din punctul meu de vedere ale acestei zile. Aș dori în primul rând să subliniez faptul că președintele Parlamentului European a fost uh, foarte hotărât și foarte ferm în declarația din această dimineață, atunci când a uh, deschis uh, sesiunea Parlamentului European a persoanelor cu dizabilități. Am constatat la o am, am constatat că există un număr tot mai mare de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei și din păcate din acest grup fac parte persoane cu dizabilități tot mai multe persoane cu dizabilități. Și am uh, încercat să uh, vedem care sunt așteptările noastre în domeniul legislativ pentru următorii ani și care sunt domeniile cărora ar trebui să le acordăm uh, atenție, politica de coeziune, achizițiile publice și cercetarea și dezvoltarea. E adevărat că în toate aceste domenii ar trebui să acordăm atenție situației persoanelor cu dizabilități și ar trebui să încercăm să uh, uh, întocmim uh, texte legislative care să uh, le uh, apere uh, drepturile. Un alt aspect, în aceste prevederi juridice, ar trebui să ne asigurăm și că uh, aceste texte legislative sunt obligatorii pentru ca toate aceste prevederi să fie puse în aplicare pentru ca noi să ne putem uh, atinge obiectivele stabilite. De asemenea, președintele Uh, EDF, domnul uh, Valde Castanis, în uh, declarația sa preliminară, a vorbit despre două chestiuni foarte importante pe care aș dori și eu să le evidențiez aici. Cred că a fost foarte important și e un aspect care a fost subliniat uh, din nou, e că vechile soluții, vechi, vechile metode nu mai au cum să funcționeze. Avem noi tehnologii, noi uh, moduri de organizare a cooperării între noi și avem nevoie și de soluții noi, inovatoare. S-a mai spus că fiecare dintre noi și inclusiv noi, uh, membrii Parlamentului European, în uh, intergrupul uh, pentru uh, persoanele cu dizabilități, ar trebui să studiem pachetul juridic pentru a garanta că accesibilitatea e transpusă în fapte, pentru că, într-adevăr, aici potențialul este foarte mare. Și în contribuțiile la dezbatere care au urmat am, uh, au fost uh, propuse foarte multe idei excelente, au fost uh, intervenții foarte interesante. Bineînțeles că nu am timp acum să le trec pe toate în revistă, dar cred că merită să evidențiez cel puțin câteva. Un aspect care este foarte important și pe care Parlamentul European îl va avea în vedere, îl reprezintă implicarea persoanelor cu dizabilități în uh, redactarea textelor noastre uh, legislative, pentru că dacă nu, prevederile juridice nu se vor bucura de credibilitate. Pe viitor ar trebui să acordăm o atenție specială uh, unor aspecte precum ocuparea, uh, educarea, formarea și uh, furnizarea de servicii accesibile. Am uh, subliniat acest aspect de mai multe ori și am spus că toate aceste domenii sunt foarte importante, mai ales când, uh, dacă vrem să ne asigurăm că persoanele cu dezabilități sunt pe deplin uh, integrate. Am mai vorbit și despre Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și am vorbit și de cât de important e ca această convenție să fie pusă în aplicare atât la nivel uh, european cât și la nivel de stat membru. Și, în încheiere, aș dori să spun să spun ce s-a mai spus, ce s-a mai spus, cum putem să ne pregătim activitatea noastră viitoare, cum putem să uh, putem să ne atingem obiectivele la nivel uh, de stat membru. Primul obiectiv, uh, obiectivul principal ar trebui că nu ar trebui să ne gândim la Uh, milă, ca nu să fie cuvântul milă care să ne vină în mine, minte când ne gândim la persoanele cu dizabilități. Uh, și a, aceasta se e, aplică mai multor directive, de exemplu directiva privind drepturile pasagerilor. Am dorit ca toate aceste directive să fie coerente, să fie uniforme și să ducă la o adevărată armonizare. Și că ar trebui să uh, Uh, trateze persoanele cu dizabilități uh, în mod uh, pe, pe picior de egalitate. Am mai discutat și despre situația femeilor cu dizabilități. Am vorbit și despre victimele infracționalității am vorbit despre formare, despre pregătire și faptul că uh, persoanele cu dizabilități nu au posibilitatea să se formeze de-a lungul vieții. Am vorbit și despre procesul de luare a deciziilor și am uh, încercat să ajutăm și copiii cu dizabilități. Cum putem să-i ajutăm pe copiii cu dizabilități și să ne asigurăm că educația este accesibilă și să uh, Uh, să uh, îndepărtăm obstacole. De asemenea, am discutat și despre achizițiile publice. Cred și sunt convins că în contribuțiile care au fost uh, aduse în dezbaterea de astăzi am atins aproape orice aspect, orice domeniu al vieții. Aș dori să subliniez faptul că în urmă cu un an Parlamentul European la Comisia de Ocupare, prin Comisia de Ocupare și de Afaceri Sociale, a adoptat un, uh, o rezoluție nelegislativă cu privire la mobilitatea persoanelor cu dizabilități și integrarea acestora. Iar astăzi, de mai multe ori, am făcut uh, trimitere la, acest, uh, la această rezoluție și am spus că aceasta, acest document este foarte important și mă mândresc cu faptul că am redactat sau am întocmit chiar eu acest, acest raport. Și m-am bucurat și de cooperarea 34 de eurodeputați. Am putut să-i uh, implic și pe reprezentanții organizațiilor, a persoanelor cu dezabilități și așa mai departe. Și pe viitor sperăm ca principiul de bază al activității noastre e că uh, uh, e implicarea persoanelor cu dizabilități în societate. Așteptăm cu nerăbdare această Uh, act uh, european al accesibilității și uh, președintele EDF uh, a subliniat și el cât de important este acest document. Aș dori să mai adaug că în urmă cu un an s-a spus că s-a promis că Comisia va da publicității o propunere cu privire la accesibilitate. Din păcate, însă, acest document nu a fost publicat. Eu cred că ar trebui, în loc, să ne asigurăm că în schimb, să ne asigurăm că avem un document uh, într-un an uh, care să fie mult mai detaliat, mai amănunțit și care să uh, nu conțină prevederi juridice uh, vagi. Și mă bucur că am adoptat uh, rezoluția de astăzi. Nu sunt uh, încă la curent cu conținutul exact, dar sunt sigur că are uh, prevederi foarte importante și uh, la Parlamentul European, în intergrupul nostru privind dizabilitățile și prin intermediul acestui intergrup vom reuși să lansăm o dezbatere pe această temă și vom avea un schimb de vederi uh, noi uh, eurodeputații. Și în consecință sperăm să obținem o rezoluție care să încurajeze Comisia și statele membre să țină cont de solicitările și de uh, doleanțele uh, cu care vin persoanele cu dizabilități. S-a, mai, s-a spus deja, și aș dori să subliniez acest lucru, s-a spus că se va lua o decizie pe următorii șapte ani, respectiv să vedem cum fondurile structurale și uh, fondurile în general vor fi cheltuite. Deci mâine și poimine vor avea loc uh, negocieri foarte aprinse pe această temă și vă pot spune că echipa de negociere a Parlamentului European va încerca să apere și uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. Uh, așa cum am spus, orice contribuție, orice propunere suplimentară va fi important, vor fi importante nu numai acum, ci și pe viitor. Pentru că e vital, este foarte important pentru noi să ne facem auziți, să transmitem mesajul nostru. Pentru că fără uh, acest mesaj, uh, politicile Parlamentului European uh, nu vor avea credibilitate. A fost o mare onoare pentru mine să cooperez uh, și să lucrez cu dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc! Thank you, Adam. Mulțumim, Adam, vă mulțumesc, vă mulțumim tuturor pentru prezență, pentru lucrurile importante pe care le faceți. Vă invit să, continu- să continuați să le faceți și chiar dacă plecați de aici, ideile dumneavoastră, comentariile dumneavoastră, solicitările dumneavoastră vor rămâne în uh, acest Parlament și vă vom urma, vom merge pe urmele dumneavoastră în următoarele zile. Salut și pe cei din sala de ascultare care nu sunt prezenți aici în sală. Vă urez mult succes. Eu uh, am cuvinte, rostesc cuvintele de încheiere și voi cita din poetul meu preferat. Limba anului viitor așteaptă încă un an a face un sfârșit înseamnă un început un sfârșit, înseamnă a stabili un început. Mm, sunt cuvintele lui T.S. Eliot. Din partea mea, sărbători fericite, an nou fericit, pentru că este sfârșitul sesiunii noastre, dar vă urez un nou început bucuros la anul în activitatea dumneavoastră. Are cuvântul domnul de Castanis care va spune cuvintele de încheiere a acestei sesiuni. It has been an impressive day. A fost o zi impresionantă. O zi în care s-a manifestat determinarea. O zi în care s-au transmis mesaje clare, puternice, liderilor Uniunii Europene, conducătorilor țărilor noastre, mesajul că noi, persoanele cu dizabilități și familiile noastre, nu tolerăm și nu acceptăm să fim primele victime ale măsurilor de austeritate. Considerăm că măsurile de austeritate reprezintă încălcări și abuzuri ale drepturilor înscrise în Carta ONU a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Este o zi istorică. Majoritatea noastră, dacă nu toți, ne aducem aminte că acum 5 ani, pe 1 octombrie, am oferit instituțiilor europene 1,4 milioane de semnături pe care le-am strâns în statele membre ale Uniunii Europene și am cerut cu această ocazie și cerem și acum ca Uniunea Europeană să scoată în afara legii discriminarea, să ia toate măsurile necesare pentru a proteja, pentru a promova drepturile persoanelor cu dizabilități. Este mai important acum ca niciodată să se întâmple acest lucru. Pentru că astăzi Uniunea Europeană se regăsește într-o perioadă foarte turbulentă, într-o criză financiară, economică și socială profundă. Cum am spus, mulți dintre noi, sau dacă nu toți, această criză devine din ce în ce mai mult o criză a drepturilor omului. Anul trecut, pe 6 decembrie, a avut loc prima ședință de evaluare a situației Uniunii. Cei trei președinți ai instituțiilor europene, împreună cu EDF-ul, au discutat modalități în care Carta ONU poate, Convenția ONU poate să fie aplicată în Uniunea Europeană. Un angajament luat atunci a fost acela de a organiza al treilea Parlament European al persoanelor cu dizabilități, ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dar s-au luat atunci și alte angajamente și, an și instituțiile trebuie să răspundă acestor angajamente. Liderii instituțiilor știu uh, că una dintre caracteristicile EDF-ului este că nu uită. Nu uităm și de aceea, pentru la anul, îmi doresc să vă transmit o altă concluzie a ceea ce am discutat. Dorim ca la anul dorim să ne întâlnim cu colegiul de comisari, așa cum președintele Barroso ne-a promis-o, pentru a discuta implementarea Convenției de către Comisia Europeană. Așteptăm uh, și uh, a doua evaluare a stării Uniunii privind dizabilitățile de la anul pentru că ni s-a promis că se va face această evaluare odată la 2 ani, așa că trebuie să se facă acest lucru în decembrie 2013 din nou. Astăzi am făcut o propunere liderului grupului socialist și vicepreședintei grupului PP din Parlament. Ne-am propus să se organizeze o ședință ale grupul, liderilor grupurilor politice din Parlament pentru a se discuta rezoluția pe care am votat-o astăzi. Pentru că o altă caracteristică a noastră este faptul că ne plac rezoluțiile, dar nu considerăm că rezoluțiile sunt declarații. Considerăm că rezoluțiile sunt angajamente. Și dorim ca ele să fie aplicate, așa că dorim să discutăm cu liderii grupurilor politice modalități de concretizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, cum aceste drepturi pot să se afle la nivel mai înalt în, în uh, prioritățile Parlamentului și Uniunii Europene în general. E nevoie de inițiative legislative importante la da, anul, fonduri structurale, ajutor extern și așa mai departe, dar și propuneri noi, um, legislația privind accesibilitatea internetului, um, actul european pentru accesibilitate și alte inițiative. Așa că anul viitor este anul în care trebuie să se înceapă punerea în aplicare a rezoluției pe care am votat-o astăzi. Dragi colegi, dragi prieteni, Aș dori să mulțumesc celor care au muncit intens pentru a organiza această zi importantă. Doresc să mulțumesc încă o dată președintelui Parlamentului pentru sprijinul Parlamentului, sprijin politic, financiar, administrativ, pentru faptul că Mm, ni s-a permis să organizăm ședința aici. Vreau să mulțumesc tuturor eurodeputaților care s-au aflat alături de noi astăzi. Participarea foarte activă a membrilor intergrupului pentru dizabilități, în primul rând a președintelui acestuia, colegul și prietenul nostru Adam Coja. Aș dori să mulțumesc membrilor secretariatului Forumului European pentru Dizabilități, care a muncit mult pentru a face această manifestare o realitate, membrilor parlamentelor, membrilor organizațiilor naționale, membrilor organizațiilor europene care au adus delegații aici. Aș dori să mulțumesc interpreților, spune vorbitorul, nu doar pentru că ne-au ajutat în comunicare, pentru că ne-au facilitat comunicarea și pentru răbdare. Aș dori să închei. Și eu cu un citat pe care îl folosesc în astfel de cazuri. Unii trăiesc în întuneric, în timp ce alții trăiesc în lumină. Îi vedem pe cei care sunt în lumina zilei, pe cei din întuneric, nu îi vedem. Bertolt Brecht este misiunea și datoria mișcării pentru persoanele cu dizabilități la toate nivelurile să-i aducem pe colegii noștri în lumina să-i scoatem din întuneric. Vă urez drum bun spre casă, Crăciun fericit, an nou fericit și vă urez un an nou activ, proactiv. Și dacă e nevoie, ieșiți în stradă. Spuneți clar și răspicat că nu suntem pasivi. Nu suntem destinatari pasive unor servicii. Avem drepturi. Mesajul este clar. Nu se poate, poate nimic pentru noi fără noi. Vă mulțumesc foarte mult!